Dear colleagues, please, you take seat. Bună ziua, vă rog să vă ocupați locurile. O salut pe doamna comisar Margaret Vestager la acest schimb de opinie, uh, dialogul structurat în ECON, primul de acest tip în 2017. El urmează votului nostru din februarie uh, raportul anual din proprie inițiativă privind uh, politica în domeniul concurenței. În ziua în care se marchează comemorarea atacului din Bruxelles, pe care l-am marcat în această dimineață, în această zi Comisia Europeană a adoptat o propunere de directivă pentru a da uh, competența uh, autorităților uh, de concurență din statele membre să asigure bună funcționare a pieței unice. Este un dosar pertinent. Am avut uh, un uh, dosar uh, pe codecizie într-un uh, domeniu important, funcționarea adecvată a pieței unice. Îi mulțumim doamnei comisar pentru eforturile făcute de a ne da o uh, propunere bazată pe co-decizie în domeniul concurenței. O să dau cuvântul doamnei comisar, după care vom adresa întrebări și răspunsuri doamnei comisar. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru că ați marcat acea zi uh, tristă. Un an de la atacul terorist care a zguduit Bruxelles. -ul Cred că este important să ne oprim o clipă în viața noastră agitată, să îi comemorăm uh, pe cei care s-au dus, familiile lor și pe cei care i-au ajutat pe cei răniți să se refacă. Să ajutăm uh, cetățenii europeni, statele membre, instituțiile europene. Vom uh, continua să lucrăm împreună și uh, să combatem uh, terorismul. Vom lupta în continuare pentru pace și libertate. Peste trei zile vom uh, marca cea de-a 60 aniversare a Tratatului de la Roma, care a pus bazele unei cooperări minunate. De asemenea, a pus bazele Uh, pieței unice. Știți și cred că aveți această pasiune comună de a uh, aplica politica în domeniul concurenței în toată Europa, astfel încât uh, să beneficiem de produse și servicii la prețuri convenabile, accesibile. Dar nu asta este singura Uh, responsabilitatea Comisiei. Din potrivă, în perioada 2004 până 2014, mai bine de 8 din 10 hotărâri uh, de punere în aplicare a regulilor competiției au fost adoptate de autoritățile în domeniul competenței. Acest lucru arată uh, uh că autoritățile la nivel național uh, primesc tot mai multe competențe de a pune în aplicare această politică și aceste dispoziții. Este esențial pentru autorități să beneficieze de uh, competențele de care au nevoie în acest sens. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru cuvintele frumoase de la început, pentru că ni s-a părut foarte important să avem baza adecvată pentru a putea să conlucrăm cu Parlamentul, cu uh, reprezentanții uh, din statele membre pentru a discuta și pentru a ne asigura că autoritățile în domeniul concurenței la nivel național au instrumentele de care este nevoie pentru a pune în aplicare dispozițiile în domeniul concurenței. Deci astfel încât uh, Uh, să uh, nu poți să scapi uh, de un lucru făcut într-un stat membru plecând în alt stat membru. An, raportul anual privind concurența, așa cum ați menționat, a fost adoptat luna trecută a cerut Comisiei să propună legislație în materie pentru a ne asigura că autoritățile uh, în materie de concurență la nivel național au puterile de care este nevoie. Propunerea noastră uh, este așadar în fața noastră, am lucrat rapid, ea uh, se bazează pe consultări publice și consultările arată nu numai faptul că autoritățile naționale doresc să aibă instrumentele necesare, ci din partea uh, organizatorii, uh, organizațiilor de uh, consum, asociațiilor, vine acest semnal că au nevoie de astfel de dispoziție. Programele trebuie să fie puse în acord astfel încât să se știe tratamentul uh, Uh, care există dacă se raportează un cartel. Autoritățile trebuie să aibă personalul și resursele, banii de care au nevoie pentru a-și face treaba bine. Și ar trebui să beneficieze de uh, garanțiile uh, legale pentru a-și face treaba, să nu fie influențate de guverne, ci să-și facă treaba pe baza jurisprudenței și a faptelor. Propunerea noastră înlătură obstacolele care împiedică astăzi autoritățile naționale de a impune uh, penalități, amenzi, uh, care să-i facă pe cei care vor să încalce regulile să gândească de două ori înainte de a face acest lucru. Sigur, aceste competențe sunt însoțite și de responsabilități sporite și autoritățile în domeniul concurenței trebuie să-și folosească aceste puteri în mod adecvat, uh, respectând dreptul la apărare și acest lucru a fost pus pe parcursul uh, consultărilor publice. Deci, la sfârșitul unui proces îndelungat, să sperăm că putem să ne asigurăm că consumatorii din întreaga Europa beneficiază de toate avantajele concurenței pentru ca piața să lucreze bine și prin func- buna funcționare nu înțeleg numai uh, uh, prețuri mai bune și mai multe opțiuni, dar și creștere și mai multe locuri de muncă. O altă chestiune care reste din raport, la care ne-am gândit foarte mult în ultima vreme, este cum regulile în domeniul competiției pot să ajute pe agricultori uh, să-și asigure un trai durabil. Regulile nu numai că uh, țin prețul la nivel scăzut pentru consumator, ci apără concurența pe piețe unde uh, agricultorii depind de acest lucru. La începutul acestui an, Curtea de Justiție a confirmat decizia uh, uh, în ceea ce privește uh, fosfații uh, și au fost date amenzi de 157 de milioane de euro. De asemenea, trei fuziuni care au Uh, făcut ca din șase mari producători să rămână doar trei. Analizăm foarte clar aceste uh, fuziuni pentru a ne asigura că uh, consumatorii nu au de pierdut. În multe cazuri, acești clienți sunt agricultorii. Trebuie să fim convinși că Uh, nu se va sfârși prin creșterea prețurilor și nu vor fi descurajate companiile de uh, a veni pe piață cu noi produse care sunt mai sigure pentru mediu și uh, pentru consumatori. Viitorul agricultorilor europeni nu este numai în mâinile Comisiei Europene și ei pot să facă foarte multe astfel încât fermele să fie mai profitabile dacă fac acest lucru împreună de pildă strângându-se la oaltă și uh, asociindu-se în organizații de producători, pot să prelucreze, să depoziteze și să-și distribuie produsele împreună. În felul acesta pot să uh, economisească bani și să obțină o valoare adăugată pe piață, să aibă mai multe venituri, ceea ce este necesar în multe locuri. Și dacă procedează așa, pe o perioadă îndelungată, activitatea lor va fi mai durabilă, mai rezistentă și uh, în același timp prețurile vor fi la un nivel scăzut pentru consumatori. De aceea, cu peste un an în urmă, am venit cu orientări pentru a ajuta pe uh, fermieri, uh, cei care lucrează în domeniul cărnii de vacă și culturilor să fie mai eficienți comisarul Hogan și cu mine lucrăm împreună pentru a, înțelege ce putem să facem pentru ca regulile în domeniul concurenței să funcționeze mai simplu și mai bine pentru agricultori. De asemenea, aș dori să spun câteva cuvinte în legătură cu ajutorul de stat. În ultimii ani, Comisia a încercat uh, să facă un rollback la cerințele uh, de aprobare. Am uh, dorit să extindem uh, domeniul de aplicare a regulamentului uh, privind scutirile în bloc, uh, tabela ajutorului de stat și lucrurile par să funcționeze. În 2013, aproape o treime din tot ajutorul de stat nou plătit anul respectiv a trebuit să fie aprobat în prealabil. Acum, acesta reprezintă doar 4%. Uh, e nevoie de aprobare înainte ca acesta să funcționeze. Extizând, prelungind din nou uh, regulamentul pentru a cuprinde porturile și micile aeroporturi, uh, lucrurile vor merge și mai bine pentru că ideile pot fi prelucrate mai repede și putem să dăm ajutor de stat într-o manieră eficientă. De asemenea, am încercat să explicăm uh, când banii publici nu sunt considerați a fi ajutor de stat. Vara trecută uh, am uh, publicat un text în legătură cu noțiunea de ajutor, ce înseamnă ajutorul, dar um, mai important, ceea ce nu reprezintă ajutor în părerea, după părerea Comisiei. Pentru a da un exemplu, am luat o serie de uh, decizii și le-am pus în două pachete pentru a arăta atunci când investițiile în infrastructura locală nu sunt ajutor de stat pentru că nu afectează concurența la nivel european. De pildă, modernizarea unui mic port uh, olandez uh, pentru pescarii de creveți și investiții în mica uh, insulă Föhr din Germania, care deservește o populație de 8.000 de oameni. Deci există resurse uh, care uh, pot fi folosite în felul acesta. În felul acesta, atunci când concurența nu uh, se confruntă cu un risc serios, uh, putem să ajutăm putem să ajutăm statele membre să investească în proiecte care într-adevăr contează. Și așa cum am spus, putem să ne concentrăm pe situațiile care afectează uh, concurența, de pildă uh, beneficiile, avantajele fiscale selective, pentru că atunci când uh, sunt folosiți banii contribuabilor, ei trebuie să afecteze concurența. De asemenea, trebuie să trage în răspundere un uh, guvern, atunci pentru asta trebuie să avem informații. De aceea, uh, transparența este importantă. Orice ajutor de stat uh, de peste jumătate de milion de euro trebuie să fie publicat online, arătând ce sumă a fost uh, acordată și cui. În cele 9 luni în care a fost aplicată această dispoziție, 1700 uh, de granturi au fost uh, publicate. Deci toată lumea poate să vadă uh, cum sunt cheltuiți banii contribuabililor. De aceea, fiecare plan uh, de ajutor de stat de peste 150 de milioane de euro pe an trebuie să fie evaluat uh, în fiecare an pentru a vedea dacă își atinge scopul. Statele membre evaluează 33 de astfel de programe care uh, valorează peste 38 de miliarde pe an. Vrem să dăm posibilitatea autorităților naționale să își facă partea lor de uh, responsabilitate pentru a uh, proteja concurența. Stat, ajutorul de stat care este acordat nu trebuie să submineze concurența. Acesta este și contextul și uh, baza propunerii pe care am adoptat-o astăzi pentru a ne asigura că autoritățile naționale au uh, puteri uh, efective. Uh, Comisia dumneavoastră a susținut această idee. Mă bucur că Parlamentul European va juca un rol important, astfel încât lucrurile să devină realitate și stau la dispoziția dumneavoastră pentru a discuta și detaliile acestei propuneri. Aștept acest lucru, dar aștept și schimbul de puncte de vedere de astăzi. Președintele, mulțumesc! Noi uh, avem intenția să lucrăm uh, rapid uh, uh, și bine pe această propunere pe care am alocat-o deja ieri. Apreciem cooperarea pe care o putem avea pentru ca să facem o treabă bună pe acest dosar și, în general, în legătură cu problemele pe care le-ați menționat. Marcus Faber care este președintele grupului de lucru pentru concurență. Domnule președinte, doamnă comisar, în primul rând felicitări pentru propunerea pe care ne-ați prezentat-o astăzi și în grupul de lucru ne vom ocupa de ea și și aici în comisia noastră ECON și bineînțeles în colaborare cu autoritățile naționale de concurență, pentru că am stabilit în munca noastră că există calitate diferită în munca acestora. Uh, am trei subiecte pe care aș dori să le ating. În primul rând, Madeira, Comisia, Direcția Generală Concurență pentru această regiune autonomă portugheză a a fost de acord cu niște cifre foarte scăzute pentru un regim special de impozitare acolo. Am studiat subiectul și mi-am dat seama că Madeira funcționează ca Bahama sau Panama. În 2020 va fi verificat acest regim special pentru Madeira. Așa că aș dori să știu dacă veți lua o nouă poziție după această evaluare. O primă întrebare. A doua. Uh, Uh, dreptul concurenței și dimensiunea sa externă. Cu Canada am închis uh, un uh, acord acum și cum avem unul cu Elveția, dar acesta încă nu a fost ratificat. Ne-ați putea da mai multe informații unde sunt problemele, de ce nu am făcut pași înainte cu Canada și ce am putea să facem astfel încât să ajungem la etapa de ratificare. Și un al treilea lucru pe care aș dori să-l menționez, Direcția Generală Concurență din Comisie în anul trecut uh, a stabilit a luat niște decizii problematice în ceea ce privește dreptul concurenței și complexitatea acestuia și ne, mă gândesc aici la recapitalizare. În ce cazuri pot fi folosite mijloace uh, pentru recapitalizarea băncilor și ce de măsuri de prevenție pot fi luate, ținând cont de dispozițiile juridice existente, pentru că s-a ajuns la faptul că instrumentele care sunt folosite în domeniul preventiv, care sunt prevăzute 100% nu pot să fie folosite. Parlamentul European în februarie în acest an, în raportul anual privind Uniunea Bancară, a cerut Comisiei și vă citez să spună foarte clar cum și să-și regândească poziția în ceea ce privește ajutorul de stat. și ce se întâmplă cu măsurile preventive și acestea într-adevăr se poate să fie puse în aplicare. Veți urma aceste cereri. Mulțumesc! Uh, on the first question of, uh, of Madeira. La prima întrebare legată de Madeira. Ideea de a avea o asemenea zonă liberă, free zone, își dorea să sprijine creșterea în regiune. Acestea fiind spuse, încă trebuie să fie respectate regulile în ceea ce privește ajutorul de stat și cu informațiile pe care le primim, noi acum ne aflăm în contact cu autoritățile portugheze, astfel încât să înțelegem ce se întâmplă de fapt acolo. Acestea fiind spuse, în același timp s-ar putea să existe și chestiuni legate de evaziune fiscală și nu ajutor de stat și ar atunci ar fi ceva important pentru autoritățile de impozitare. Pot fi ambele scenarii valabile în același timp, însă trebuie să vedem ce se întâmplă. Am început să studiem subiectul Madeira. În ceea ce privește a doua generație de acorduri de cooperare cu Canada, mă bucur foarte mult că s-au încheiat negocierile. Următorul pas e să ajungem la un acord în Consiliu pentru semnare și apoi uh, să fie trimis Parlamentului documentul. Mă bucur foarte mult că vă place. Mă bucur că ați pus presiune de la început, astfel încât să se finalizeze cât mai repede procesul. Cred că e foarte bine. În ceea ce privește băncile și schemele de garantare a depozitelor, schemele de garantare a depozitelor trebuie să se asigure că dacă există 100 de mii, atunci e garantată acea sumă de bani. Există puțină, puține dovezi care ne arată că dacă există un mecanism pur privat, atunci nu mai depinde de noi să decidem cum sunt gestionate asemenea fonduri, însă atunci acestea trebuie să fie private. Dacă e implicat statul, mijloace statal, atunci înseamnă că se intră în teritoriul ajutorului statal. Cred că sunt niște fonduri foarte importante. Nu am o actualizare a stării de fapt. În portofoliul meu am integrarea, nu am integrarea acestor scheme de depozitare. Și așa că nu știu. Mai am timp? Nu, spune domnule președinte. Nu dădusem drumul la ceas, așa că vă înșelați dacă credeți că mai aveți timp. Îmi pare rău, doamna Berez. Mulțumesc, doamnă comisar. Guvernam, guvernul irlandez a făcut apel la această decizie în, în cazul Apple și decizia luată de comisie. Avem impresia că ne pregătim pentru un război lung, poate ar fi bine să dați informații Parlamentului, să știm exact unde ne aflăm acum și cum va fi continuată procedura. Apoi, în ceea ce privește inteligența artificială și algoritmii acesteia folosiți de Google. Săptămâna trecută, la Berlin, ați spus care sunt neliniștile pe care le aveți în acest domeniu. Vedem că în SUA există neliniște asemănătoare. Poate că ar fi bine să știm cum credeți dumneavoastră că va evolua situația, care va fi intervenția dumneavoastră în ceea ce privește stabilirea artificială a prețurilor prin utilizarea acestor algoritmi inteligenți artificiali și Google. Se pare că e în principiu o problemă legată de resurse. Însă oare în spate există anchete în ceea ce privește practici nefaste folosite și ne-ați putea da mai multe detalii în acest sens? Așa cum ați spus, atât uh, Apple cât și Landa au uh, au contestat decizia, e acum la tribunal și și calendarul este stabilit de tribunal. Nu știu dacă va fi o perioadă lungă sau scurtă. Noi ne-am pregătit cât am putut de bine să avem un caz cât de puternic din motive evidente. La fel am face și când ar exista un risc mai scăzut la recurs. Fiecare caz trebuie să aibă o jurisprudență de calitate crescută. Pentru că e important să subliniem faptul că această Uniune este construită pe statul de drept. E foarte important. Mai lucrăm cu irlandezii în ceea ce privește redresarea, recuperarea. Merge puțin greu pentru că vorbim de sume atât de mari. Pentru Starbucks și cazurile de anul trecut, totul s-a încheiat și la aceste cazuri s-a făcut recurs, însă acum aceste, acești bani se află în conturi închise, recuperarea a fost făcută. Și cred că Procesul a fost început și în celelalte scheme, dar aici intervin mai multe companii, 35, dar există un proces care a început deja și funcționează foarte bine. În cazul Apple, bineînțeles, lucrăm cu milandezii pentru a ne asigura că recuperarea va fi făcută. Acestea fiind spuse, înțeleg că trebuie să ne gândim cum pot fi păstrați acești bani, pentru că, așa cum spuneați, probabil va dura foarte mult până vom ști uh, unde vor intra acești bani, dacă intră în bugetul landez sau ce se întâmplă. În ceea ce privește inteligența artificială acum, cred că e important pentru companii că atunci când uh, comandă algoritm sau folosesc algoritm, atunci e foarte importantă etapa de proiectare a acestora. Mi s-a părut interesant să îi ascult pe cei care se ocupă de sfera privată și protecția informațiilor. Acum vor să se asigure și în Parlament că această componentă nu e doar ceva ce se adaugă pe parcurs, ci ceva de ce se ține cont de la început. Cred că aceeași atitudine ar trebui să o avem și când vorbim de algoritmi. Și cu cât uh, avansăm, cu atât algoritmii devin mai inteligenți și cu atât e mai important să ne gândim la ei de la început. Pentru că responsabilitatea până la urmă ajunge tot la oameni. Până acum nu am cunoscut algoritm care să înceapă să colaboreze sau să fixeze prețuri ei de unii singuri ca atare. În continuare, în spatele lor se află oamenii, așa că putem afla cine e responsabil. Însă, până la urmă, dacă e o formă de inteligență artificială, cea care fixează prețurile, atunci tot în spatele lor ar fi oameni și companii care ar putea fi trase la răspundere pentru ceea ce se întâmplă. Până acum nu avem niciun fel de anchetă în acest sens și cred că a trebuit să spunem totuși că ne așteptăm să avem de-a face cu așa ceva. Dezbaterea e deschisă în SUA, așa că o dezbatere ar trebui să fie deschisă și aici. Și ar trebui să fim foarte atenți când dezvoltăm instrumente TIC, să putem să detectăm asemenea lucruri, să vedem cu ce fel de plângeri se pot veni, dacă cetățenii sunt îngrijorați și tot felul de astfel de chestiuni. Bineînțeles, dezbaterea e una deschisă. Cum să ne asigurăm că rămânem foarte atenți și că mm, clienții nu au de pierdut? Mulțumim, Pir Corhonen Lernen. Mulțumesc. Doamnă comisar, ați făcut o muncă excelentă pentru a lupta împotriva competiției um, fiscale neloiale în Europa. Puțin oameni și-ar fi putut închipui în anii 90 direcția spre care a ajuns ajutorul de stat în Uniunea Europeană în acest secol, la începutul acestui secol. E minunat faptul că putem discuta despre beneficii nejustificate ca ajutor de stat nejustificat dacă sunt afectate celelalte state, pentru că, da, într-un fel, sunt bazate pe ajutor de stat ilegal și ce se întâmplă în Irlanda, în Luxemburg, în ceea ce privește ajutorul de stat pentru Google, Starbucks, tot ce s-a întâmplat acolo e foarte important în acest domeniu. Astfel poate fi sprijinită concurența echitabilă între diferitele companii. Aceste cazuri legate de ajutorul statal sunt foarte importante pentru întreaga Uniune Europeană, de aceea ar fi interesant să ne spuneți unde vă închipuiți că se îndreaptă regimul ajutorului statal în Uniunea Europeană. Dar unde trebuie să fie trasă linia în ceea ce privește legislația în domeniul fiscal, din punctul dumneavoastră de vedere ca comisar pentru concurență? Apoi, beneficiile fiscale oferite Starbucks și Apple. Uh, Ultima evoluție în legislația UE pentru concurenței aceasta sau vom vedea noi dezvoltări și evoluții în domeniul fiscalității? Apoi v-aș întreba dacă ați primit tot sprijinul necesar din partea Uniunii Europene și a statelor membre pentru a investiga asemenea cazuri. Există blocaje care ar trebui să fie abordate astfel încât să putem lupta mai bine împotriva competiției compet- compet- concurenței fiscale neloiale. Mulțumesc! În primul rând, vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase legate de munca deja făcută, le apreciez foarte mult. Continuăm această muncă. Instrumentul de ajutor statal e un instrument care se axează pe chestiunea de există un avantaj selectiv unde există un efect clar, unde resursele de stat sunt cele care intră în joc. Beneficiile fiscale specifice sunt de multe ori în mod evident um, supuse riscului de a fi ajutor de stat ilegal. Am încercat să ajutăm statele membre să evite acest teritoriu periculos în ultimii ani și, bineînțeles, vom încerca să oferim tot mai multă orientare, cu cât învățăm mai multe din cauzele de care ne ocupăm. E o muncă pe care o vom continua, pentru că orice ajutor statat, statal e foarte dăunător dacă toate companiile care își plătesc taxele trebuie să vadă cum altele nu o fac. E un lucru care afectează concurența între companii și cred că afectează și angajații companiilor să vadă că unii pot să lucreze cu banii contribuabililor folosiți pentru a plăti o parte din facturi. Acestea fiind spuse, cred că e importantă munca colegului meu, Pier Moscovici. Și aici se pot face progrese. Avem nevoie de, regula- de regulamente mai bune uh, de exemplu, să avem o CCTB. Ar fi mult mai ușor pentru companiile mai mici, care sunt active poate în unul sau două state membre, să știe exact ce taxe trebuie să plătească și le va fi mai greu companiilor mari să se organizeze și să nu plătească taxe. Cred că transparența e un lucru foarte important, astfel încât să ne asigurăm că și noi, ca cetățeni, știm ceea ce se întâmplă în companii. Dacă, aceștia, dacă acestea contribuie, cum o fac majoritatea companiilor, la funcționarea societăților noastre. Probabil știți la fel de bine ca și mine că punctul cel mai important al economiilor europene sunt IMM-urile. Ele plătesc taxele, creează locuri de muncă, și atunci trebuie să ne asigurăm că nu sunt singure, singurele care fac toate acestea și că sunt uh, și companiile și statele membre trase la răspundere dacă se oferă ajutor de stat ilegal. Mulțumesc, Ramon Tremos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit din nou în Comisia Econ. Voi continua și eu cu cazul Google Antitrust și mă tem că vă voi pune niște întrebări pe care vi le-am mai adresat în octombrie 2014, când ați fost audiată. Acum șapte ani, Comisia Europeană a anunțat aceste acuzații împotriva Google. Recent ați anunțat că Gazprom și serviciile dumneavoastră au ajuns la o înțelegere după o dispută de șase ani. Întrebările mele sunt simple. Prima, ne putem aștepta la un, ar- un aranjament și cu Google? O a doua întrebare. Întotdeauna vorbiți de dreptul de apărare al avocaților Google. Bineînțeles că au acest drept, însă nu credeți că în șapte ani linia lor de apărare a fost destul de respectată și dreptul lor la apărare. Apoi, serviciile dumneavoastră au terminat de analizat datele trimise de Google. Cum probabil știți, în ultimul an au uh, au existat diferiți oameni, diferite companii care au, făcut, au avut de-a face cu plângeri, Yelp și altele, care au trebuit să își închidă afacerea din cauza impactului pe care l-a avut Google asupra companiilor lor. Timpul este prieten cu monopolurile, nu putem să așteptăm mai mult. Trebuie să se ia o decizie. Și de ce să nu anunțați această decizie aici și nu la Chicago peste o lună? Și apoi, cred că nu trebuie să știm algoritmul secret al Google. Nu vreau să știu nici rețeta Coca-Cola. Trebuie să fie restaurată concurența echitabilă pe prima pagina Google și a serviciilor oferite. Voi termina cu aceasta. Google are 92% din cota de piață și crește foarte mult valoarea aceasta pe prima pagină. Înseamnă că doar prima pagină de căutare este cea care contează. Mulțumesc foarte mult! Well, I will, I will not announce... N-am să fac niciun anunț la Chicago. De altfel, a trebuit să-mi anulez deplasarea la Chicago. Însă nu din cauza noastră. Cazul Google acum. Au existat discuții pe fond, discuții privind un aranjament și dacă se va ajunge la o soluție amicabilă, dacă s-ar fi ajuns mai din vreme, puține, mai puține companii ar fi avut de suferit. Au existat altfel de proceduri în, în, și înainte, dar nu au funcționat. S-ar fi evitat multe prejudicii aduse multor firme, dacă s-ar fi ajuns la un acord. Noi în prezent analizăm uh, răspunsurile trimise de Google la solicitările noastre. Și, după cum spuneam, nu știu dacă o să se ajungă sau nu la tribunal. Însă, oricine are de-a face cu comisia trebuie să știe că respectăm cele mai înalte standarde și în materie de apărare și în materie de documentare a cazului. De asemenea, înțeleg pe deplin că tendința este spre dispozitive mobile și de aceea cazul motorul de căutare și cazul Android, ambele sunt prioritare. Pentru că în cazul Android a existat această îngrijorare că Google a utilizat Android și sisteme de operare open source pentru a-și păstra poziția dominantă, inclusiv în acest context în care majoritatea căutărilor acum se fac de pe dispozitivele mobile. Tratăm aceste cazuri ca fiind prioritare, pentru că dacă putem să dovedim că uh, așa stau lucrurile, e vorba de fapte care se întâmplă exact acum, în momentul în care noi uh, avem și această audiere. Mulțumim. Câteva secunde doar. Comisia are puterea de a interveni. Asumați-vă răspunderea de a o face. Am să țin cont de sfatul dumneavoastră. Uh, doamna Lobeț Fermeiu. Mulțumesc, domnule președinte. Și vă mulțumim, domnul comisar, că ați venit uh, încă o dată, să fiți alături de noi. La două chestiuni aș dori să mă refer acum. În ceea ce privește comunicarea primită la comisie, aș mai dori să vă mulțumesc uh, pentru cele spuse în această după-amiază și pentru importanța pe care o acordați sectorului agricol. În această săptămână am văzut răspunsul dumneavoastră la întrebarea privind concurența, unde era vorba de combaterea unor abuzuri în agricultură. Există o atenție specială acordată uh, semințelor uh, speciale, pesticidelor speciale. Vedem un monopol al firmelor de gen Monsanto, uh, Supermarketurile, de asemenea, pun presiune asupra producătorilor. Și Comisia spune că acest cadru concurențial este în prezent analizat, însă la finul lui 2016 s-a publicat un raport privind sectorul agricol și aș vrea să vă întreb care sunt rezultatele și cum o să-i protejați pe micii producători agricoli în Europa. Asta a fost prima chestiune. A doua ține de sectorul electricității. Într-o întrebare scrisă, vă semnalam o creștere a prețurilor la electricitate în Franța, Spania și Belgia. Din nefericire, cum se întâmplă cu întrebările trimise în scris, n-am primit niciun răspuns. Noi considerăm că liberalizarea pieței energiei a avut acest efect anticoncurențial. Oligopoliile sunt capabile să exploateze diferențele între piețele naționale și producătorii mai mici. Nu s-ar putea crește prezența autorităților publice, inclusiv prin naționalizarea producătorilor de energie pentru a atinge obiectivele pe care, alminter, se pare că nu le putem atinge. Cum ar fi, de exemplu, combaterea sărăciei energetice. Două chestiuni distincte, una despre agricultori. În ceea ce privește această problemă, am încercat să sugerăm în ce moduri producătorii agricoli s-ar putea organiza în ideea depozitării, transportului produselor pentru a își întări poziția în lanțul valoric. După cum spuneam, există o concentrare la punctul de intrare în acest lanț și pentru noi, într-adevăr, e important ca agricultorii să beneficieze de un mediu concurențial adecvat și să tragă toate folosele de pe urma acestea, nu în materie doar de prețuri, ci și în materie de inovare. E o piață unde este loc de inovare. E nevoie, de exemplu, de pesticide care să fie mai puțin dăunătoare pentru fermier și pentru mediu există această concentrare la punctul de intrare, foarte mulți producători și apoi un punct de concentrare la uh, nivelul comerțului cu amănuntul, după care urmează uh, categoria consumatorilor cu toate etapele intermediare. Vrem într-adevăr să ne asigurăm că producătorii cunosc regulile și le pot folosi în avantajul lor. Sigur, când ești un mic producător agricol, trebuie cineva să explice cum pot uh, pot să mă organizez mai bine, nu ai bani să angajezi un avocat care să te ajute. De aceea încercăm să discutăm cu producătorii să vedem oare cum am putea spune lucrurilor mai, mai limpede pe nume ca să fie bine și că uh, să se poată face ceva. Apoi, Ați menționat raportul de, de, de acum ceva vreme și acum lucrez cu domnul Hogan, comisarul pentru agricultură, să vedem care sunt pașii ulteriori. Noi pornim de la premiza că da, concurența e un lucru bun, dar ar trebui să funcționeze și în beneficiul tău. Nu ar trebui să funcționeze doar pentru eșalonul superior din lanțul valorii, că ar trebui să funcționeze și pentru tine. Uh, o să venim cu, cu o serie de concluzii, sper curând. Din nefericire, ședința Comisiei Agricultură a fost uh, amânată o vreme, dar o să revenim la această chestiune. Păi, în ceea ce privește electricitatea, e nevoie ca agențiile, organismele de reglementare să spună cuvântul și să nu permită astfel de practici, puțin ortodoxe. în opinia mea, da, piața la energia electrică e bine să fie liberalizată, dar e nevoie de o piață care într-adevăr să slujească intereselor consumatorilor. Uh, din câte știu, în Franța autoritățile au, uh, au dat o amendă de 100 de milioane unui producător de electricitate pentru că nu și-au uh, uh, uh, tratat concurenții de pe piață în condiții echitabile. Și iată un exemplu foarte bun că autoritățile dintr-o țară pot într-adevăr lua măsuri în avantajul cetățenilor, pentru că, în ultimă instanță, pe o piață electricității liberalizată există și concurență mai mare. Ideea Uniunii Energetice e aceea de a nu mai fi limitați la piețele naționale, ci vrem ca și energia să treacă frontierele la fel ca orice alt produs. Și de asemenea dorim să avem cât mai multă electricitate obținută din surse regenerabile. Dar pentru asta mai e nevoie de ceva timp. Însă recursul la regenerabile ar putea evita astfel de creșteri de prețuri pentru că ar exista o diversificare a surselor de producție. Michael Hreman? Mulțumesc și vă mulțumim, domnule comisar, că ați venit astăzi alături de noi. Am trei întrebări, foarte pe scurt. Odată, controlul fuziunilor, când Facebook a preluat WhatsApp, achiziția n-a putut fi analizată pentru că WhatsApp avea utilizatori, dar nu avea clienți, pentru că era un serviciu gratuit. Nu cred că regulile ne ajută foarte mult. Regulile au cam îmbătrânit. Nu credeți că ar fi nevoie de noi reguli pentru economia digitală, tocmai pentru a analiza astfel de cazuri de fuziune? Apoi, viteză. Eu sunt, eh, sunt eh, nerăbdător eh, Deși înțeleg că angajații dumneavoastră lucrează cât de repede pot, dar eu m-aș aștepta să lucreze mai repede. Credeți că regulile actuale vă permit să procedați cu suficientă viteză sau aveți nevoie de mai mult timp, mai ales când e vorba de discuțiile cu agențiile naționale de reglementare? Trebuie ceva adaptat? Și a treia întrebare. E vorba de autoritățile de reglementare la nivel național. Unele din cele 28 de guverne europene eh, tind să adopte politici economice naționaliste, egoiste și privilegiază producătorii naționali. Mi se pare că e o tendință în continuă creștere, vizibilă în ultimii luni, probabil va fi vizibilă și în anii ce vin, care este rolul autorităților naționale din domeniul concurenței, care va fi rolul lor în viitor și va fi o nouă abordare care să garanteze că acest gen de egoism economic nu va pune stăpânire pe întreaga Uniunea Europeană. Mulțumesc. La prima întrebare, controlul fuziunilor. Uh, uh, Fuzionarea Facebook, WhatsApp a fost analizată de noi pentru că am avut o semnalare din partea autorităților din Regatul Unit. Și noi am dat un acord în faza preliminară, însă după aceea am ridicat o serie de obiecții vis-a-vis -vis de fuziunea Facebook-WhatsApp, pentru că aveam impresia că la momentul fuziunii, fuzionării nu ne-au dat suficiente informații N-am avut suficientă date din partea celor două entități. Am primit acum un răspuns de la Facebook pe marginea acestor obiecții și sunt aceste răspunsuri sunt în curs de analizare. Rezultatul controlului fuzionării nu va fi schimbat de această analiză, dar pentru noi e esențial să operăm cu informații pertinente, pentru că altfel nu putem lucra. Și noi, da, venim cu, cu eforturi suplimentare, chiar dacă știm că rezultatul controlului nu, nu va fi modificat, dar vrem să avem datele Apoi, am definitivat o consultare publică cerând factorii interesați să ne spună cam cum credeți că am putea să abordăm astfel de, de, de fuzionări. S-ar putea să nu există un prag suficient de ridicat pentru ca nouă să ne fie semnalată o fuzionare. E posibil însă ca o firmă care nu are o cifră foarte mare de afaceri să dețină în realitate un volum mare de informații, date, cifre, care curând vor genera un volum uriaș uh, uh, deci, ca cifră de afacere. Analizăm răspunsurile să vedem cum am putea adapta regulile la realitate, pentru că vrem reguli care într-adevăr sunt funcționale, uh, nu să mergem pe ghicite. Vrem să fim cât de obiectiv posibil și vrem să spunem ca firmele să știe clar dacă au obligație de notificare sau nu. Apoi, viteza de lucru. Regulile ne permit să operăm suficient de rapid, însă este loc de mai bine din, din multe puncte de vedere. Se poate interveni cu îmbunătățiri în, diferite, în multe etape ale procesului. Dacă câștigăm o săptămână aici și una în altă parte, ne definitivăm investigațiile mai repede, da. Și avem uh, o abordare extrem de strictă că trebuie să dovedești prejudiciu ireparabil și asta e o cerință extrem de stringentă. Există jurisdicții în Franța unde se recurge foarte des la această procedură și cu mult succes. Deci odată lucrăm pe plan procedural, vrem un maxim de eficiență și să asigurăm dreptul la apărare și apoi dacă dovedim un caz, trebuie să folosim interdicții. Apoi chestiunea garanțiilor garanțiilor în materie de eh, decizii independente. E o chestiune nu de dată recentă, a fost eh, menționată și când în eh, mandatul anterior precesorul meu a analizat situația de, de, după 10 ani de la crearea rețelei europene a concurenței, pentru că tocmai asta era prioritatea, să existe garanții juridice care să garanteze independența analizei. Este un, o componentă esențială. Mulțumim, domnul Marcovalli. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult, domnului comisar, pentru că a venit astăzi alături de noi. Am câteva întrebări pentru dumneavoastră. Prima, foarte simplă. Aș vrea niște asigurări pentru mici deponenți care practic sunt păcăliți în Italia în prezent vrem să ne asigurăm că va exista un gen de compensare pentru cei care au depuneri de, de mică amploare, mai ales când se discută de cazuri de recapitalizare internă. Între 2008 și 2013, statele membre au dat miliarde băncilor în formă de, ca formă de ajutor. Mă întreb dacă acest ajutor oferit sectorului bancar nu e o formă de distorsionare a concurenței, o diferență între țările care au folosit astfel de ajutoare sau pachete de salvare și cele care nu le-au folosit. Într-un caz recent, un ziarist italian a publicat o listă cu principalii debitori din sectorul bancar italian. Era un nume cu de răsunet acolo, asociate cu împrumuturi neperformante, figuri din politică, din lumea de afaceri. Bine, asta magistrații trebuie să investigheze, dar mă întreb dacă comisia nu poate analiza împrumuturile, creditele neperformante eh, care au ieșit acum la lumină, împrumuturi care s-au dat și în țări ca Germania, Olanda, Franța și Spania dacă există anumite îndoieli în legătură cu capacitatea autorităților naționale de a gestiona o astfel de situație, pentru că, din păcate, se pare că există un caz nefericit de sinergie între politicieni, autoritățile de monitorizare și șefii marilor instituții financiare. Vă mulțumesc. La prima întrebare, asigurări pentru micii deponenți. Dacă ai economii la o bancă și auzi că există riscul de a se întâmpla ceva, sigur că ai vrea să fii informat. Dacă ești deponent și ai un cont, e bine că avem această regulă care îți acoperă uh, creditul uh, uh, depunerea de până la 100 de mii. Însă, în alte situații, într-adevăr, afli că, de fapt, tu ai, ai depus banii acolo, dar asta înseamnă că ești și uh, proprietara unei mici părți din banca respectivă. Înseamnă că dacă vrei avantaje, trebuie să-ți asumi anumite riscuri. Și de aceea, băncile și autoritățile naționale au analizat această chestiune a falsei reprezentări ca să pună capăt astfel, unor astfel de practici și să le evite și pe viitor. Noi analizăm astfel de compensații doar când sunt asociate cu procedurile de ajutor de stat, pentru că nu vrem să se dea compensații unor persoane care știau de la bun început că își asumă un risc. Asta e o chestiune mai, mai aparte, dar cred că combaterea falsei reprezentări uh, e, e esențială. În Parlament se dau legi care trebuie să vină cu informații clare, subcinte, în legătură cu conținutul unui produs financiar oferit unui client la o bancă. Um ajutorul pentru sistemul bancar, statele membre au fost în situații diferite, în momente diferite și uh, Comisia a trebuit să aplice legislația de la vremea respectivă, atunci când un stat membru era în situația în care trebuia făcut ceva cu banca. Probabil știți că în trecut Comisia a avut 122 de situații de ban bănci aflate în proces de rezoluție sau de uh, faliment. Acum uh, suntem într-o cu totul altă situație. Avem uh, legislație nouă uh, care a intrat în uh, vigoare în uh, ceea ce privește uh, redresarea și rezoluția bancară, directiva în, această, uh, în acest domeniu. În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră legată de nume, cred că nu analizăm astfel de lucruri. Uh, vrem să vedem cum lucrurile pot fi uh, instituite, În Spania uh, avem o companie de gestionare a activelor, de administrare a activelor uh, în sectorul imobiliar uh, și creditele neperformante. Creditele neperformante pot să fie o problemă atunci când ai astfel de credite care provin din diferite sectoare. Acolo, în Spania, a fost vorba de sectorul uh, imobiliar și s-a creat uh, o companie care să gestioneze astfel de credite. Dar dacă ai astfel de credite neperformante în mai multe sectoare, uh, nu este cel mai potrivit lucru să creezi o singură companie care să gestioneze astfel de credite neperformante. Ne dăm seama că în unele state membre uh, Uh, creditele neperformante sunt o frână pentru economie, de aceea uh, conlucrăm cu statele membre pentru a crea mecanisme care să gestioneze um, creditele neperformante atunci când a fost acordat ajutor de stat, dar și în condițiile în care nu a existat uh, ajutor de stat. Bruno Hochmark. Mulțumesc prezentarea dumneavoastră și pentru vizibilitatea pe care o dați uh, politicii în domeniul concurenței a Uniunii Europene. Uh, evidențiază faptul că uh, vedem ce este Uniunea Europeană, pentru că vorbim despre ceea ce trebuie făcut, uitând de multe ori cât de mult înseamnă în viața de zi cu zi, în viața economiei. Am două întrebări legate de certitudinea juridică. Prima, o mai bună activitate. Cred că tot ceea ce se poate spune uh, despre ajutorul de stat în domeniul imobiliar sau soluții fiscale, cred că e problematic atunci când uh, Comisia impune amenzi uh, uh, companiilor pentru ceva de acum 10, 15 sau 20 de ani. Aș vrea să știu care este punctul uh, dumneavoastră de vedere în legătură cu o mai bună activitate și ce este certitudinea juridică pentru investitori, adoptarea regulilor existente într-o anumită țară. O altă întrebare legată de necesitatea campionilor globali europeni care trebuie să apară dacă privim în urmă, există tendința ca marile companii, liderii globali în țările mici, să fie evaluați puțin altfel atunci când uh, fac fuziuni, uh, spre deosebire de uh, liderii globali din țările mari când fac asemenea de fuziuni. Și totuși, noi vorbim de piața unică. Mă întreb cum uh, vedeți lucrurile uh, privind înainte. Uh, și o întrebare concretă. Comisia va accepta Nord Stream 2 sau nu? În primul rând, mulțumesc foarte mult. Împărtășesc primul noastră gând exprimat. Este important să apreciem ceea ce am realizat și să nu vorbim doar despre ceea ce dorim să realizăm. Cred că de multe ori asta este natura politicii, să discutăm despre ceea ce dorim să schimbăm în viitor și uh, să luăm drept bun ceea ce am obținut deja. Dar uh, acum, înainte de aniversarea uh, a 60 uh, de ani uh, de la tratatul uh, de la Roma, cred că trebuie să spunem și că uh, Uh, ne-am bucurat de 70 de ani de pace, nu pentru că războaiele ar fi dispărut, din potrivă, însă este o realizare uh, extraordinară și cred, cred că uneori uh, uh, este o idee bună să ne oprim puțin, să ne gândim și să vedem că este o realizare mare, că am găsit inspirația și angajamentul necesar pentru a face acest lucru posibil. Certitudinea juridică uh, apare atunci când uh, Comisia uh, și-a dat acordul. Poate să uh, fie sub diferite forme, în general este vorba de o decizie. Nu am avut notificarea unui program de povară dacă vreți să facem un plan și acest plan este notificat comisiei, Uh, dacă Comisia își dă acordul, atunci există certitudine juridică. Însă, pentru fiecare guvern, uh, sarcina este de a, apro de a, de a aplica legile uh, adoptate în parlamentele naționale și la nivel european. Cele două merg mână în mână. Uh, în ceea ce privește recuperarea ajutorului de stat, uh, legile au fost uh, schimbate retroactiv și cred că este o excepție cu totul specială. Uh, face acest lucru numai când asta este în avantajul cuiva. E vorba de impozitele, taxele care nu sunt plătite. Nu e vorba de amenzi, ci de impozite care nu au fost plătite, deci ne întoarcem cu 10 ani uh, în urmă față de momentul în care începem să uh, punem întrebări de acest tip. Uh, campionii globali în Europa nu avem reguli împotriva marilor companii. Poți să te dezvolți, poți să crești, dar nu poți să-ți cumperi uh, uh, dimensiunile uh, companiei. Încercăm să ne dăm seama dacă clientul poate să devină altcineva dacă uh, o asociație în participațiune își crește uh, prețurile, consumatorul poate să spună, bun, mă adresez al cuiva. Și dacă se poate adresa al cuiva, există concurență. Piața Telecom este un uh, exemplu foarte clar dacă prețurile cresc în țara ta, poți să-ți iei un abonament uh, în țara vecinată, chiar și cu modificările în ceea ce privește roamingul. Deci lucrurile devin uh, globale și asta creează un spațiu pentru marile companii uh, europene. În ceea ce privește Nord Stream 2, nu eu sunt uh, responsabil, ci uh, președintele Șefcovici uh, și uh, comisarul Canete, uh, ei analizează dacă temeiul uh, juridic în ceea ce privește gazul sau infrastructura sunt sau nu aplicabile uh, în această situație. Sper că vor ajunge la o concluzie uh, cât mai curând cu putință. Mulțumesc, Tibor Țani. Și uh, îi preda ștafeta uh, președinției, domnului Marcus Faber. Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, apreciez uh, disponibilitatea dumneavoastră de a răspunde la uh, întrebările noastre, chiar dificile uneori. Vreau să reamintesc uh, tuturor că nu numai tratatul de la Roma a fost semnat pe 25 martie 1957, dar și uh, tratatul uh, privind Euratom. Acest tratat uh, încă reglementează activitățile nucleare ale Uniunii Europene, chiar dacă cred că cu 60 de ani în urmă energiile regenerabile nu erau cunoscute uh, oamenilor. Tratatul însă stabilește că dacă un stat membru al meu, Ungaria, dorește să creeze o centrală nucleară, atunci uh, chiar și Comisia trebuie să uh, dea susținerea pentru a găsi calea cea mai bună de a face acest lucru. Cred că uh, recenta decizie a Comisiei de a aproba crearea noi uh, centrale nucleare din Ungaria, care, apropo, este tehnologie rusească din secolul trecut, populația uh, din Ungaria a fost nemulțumită de această decizie. O majoritate covârșitoare din Ungaria nu dorește o, stațiune, o, o centrală nucleară și totuși guvernul uh, vrea să meargă mai departe uh, Uh, cu acest uh, plan. Sigur, depinde de maghiar să schimbe guvernul într-o uh, bună zi, însă această decizie îi afectează pe termen lung. Nu vă învinovățesc nici pe dumneavoastră, nici pe comisie. Înțeleg toate regulile, dar totuși nu sunt mulțumit de această decizie. Aș vrea să uh, vă reamintesc un element, un aspect care nu a fost avut în vedere în mod adecvat, și anume, guvernul maghiar interzice în mod clar anumiți uh, competitori pe piață. Nu le mai dau uh, licențe pentru proiecte interenergetice, uh, impun uh, uh, taxe foarte mari uh, pe sursele de uh, energie regenerabile pentru a crea condițiile pentru uh, nuclear. Uh, întrebarea mea este, uh, pe termen lung o să urmăriți acest caz sau este deja o bătălie pierdută? Vă mulțumesc! Așa cum ați spus, știți foarte bine regulile, ați urmărit acest caz uh, cu foarte mare atenție. Este straniu pentru mine, pentru că personal nu sunt pentru energia nucleară. Nu avem în țara mea și asta din motive întemeiate. Și totuși trebuie să respect faptul că mixul energetic este alegerea uh, statului membru și a guvernului statului membru. Deciziile pe care le-am luat la nivelul Comisiei nu se referă uh, la Uh, dacă un guvern poate sau nu să ia o astfel de decizie. Dacă se dă ajutor de stat, atunci uh, un stat membru, în acest stat, uh, în acest caz Ungaria, va trebui să își asume angajamente astfel încât să nu afecteze concurența în, pe piața energetică. Și în acest caz au făcut asta. Colega mea a urmărit dacă procedurile de licitație au fost respectate sau nu. Iar comisarul Caniete uh, are uh, foarte are în atenție uh, problema securității. Atunci când aceste decizii sunt luate, atunci uh, restul depinde de guvernul maghiar. În legătură cu ceea ce ați spus, uh, faptul că nu se dau autorizații uh, sau uh, că se pun uh, taxe foarte mari pe energiile regenerabile, avem de, dacă vom avea o plângere, o vom analiza. Nu neapărat pentru că uh, uh, se face o investigație în ceea ce privește ajutorul de stat privind PAX, însă o plângere va fi uh, analizată foarte atent. Alain Lamazur. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea excelentă. Vă felicit pentru acțiunile dumneavoastră. Aș vrea să vă pun o întrebare pe termen lung. Și această întrebare nu implică o critică directă sau indirectă la modul în care lucrează uh, Comisia, ci din potrivă. În partea introductivă ați vorbit despre situația autorităților naționale în materie de concurență. O particularitate a autorității europene în domeniul concurenței este statutul său administrativ, în interiorul Comisiei Europene, dar independentă de orice putere politică în interiorul uh, Comisiei, și anume Comisia, uh, Consiliul de Ministri sau Parlament. Uh, asta uh, are foarte multe uh, virtuți, mai ales atunci când avem un comisar cu calitățile noastre pe care toți le apreciem. Totuși, asta plasează autoritatea europeană într-o situație delicată, pentru că puteți fi acuzați pe de-o parte că sunteți la serviciul unei politici industriale, pe de altă parte, din potrivă, să nu uh, puneți prea mare accent pe politica economică și industrială a uh, Uniunii European, Europene, din care faceți parte, dar totuși sunteți autoritate independentă. Știm că asta presupune o schimbare de tratat, dar vă întreb, în viitor, poate autoritatea europeană a concurenței nu ar trebui să fie independentă de puterea executivă a Comisiei Europene, astfel încât să nu mai fie obiectul unui ținta unor astfel de critici și să fie uh, considerat așa cum este uh, organismul omolog din Statele Unite, FTC. Mulțumesc. Mulțumesc. Cred că este o întrebare care trebuie discutată cât se poate de frecvent, pentru că, așa cum ați spus, Uh, luarea deciziilor în mod independent uh, uh, este cheia legitimității aplicării politicii în domeniul concurenței. Pentru că dacă apare elementul politic, atunci toată lumea se întreabă de ce. Și asta subminează legitimitatea aplicării legii. Până acum nu a fost adoptată nicio hotărâre a Curții de Justiție a CEJului pentru care să sugereze măcar că a fost vorba de imparțialitate. Și uh, au fost verificate lucrurile și din punct de vedere sau prin prisma drepturilor omului. Cred că, în această privință, lucrurile sunt așa cum ar trebui să fie. Am fost foarte atenți în uh, formularea propunerii pe care o aveți în fața dumneavoastră acum, pentru a ne asigura că respectăm cultura administrativă națională, uh, istoria autorităților naționale în materie de concurență și în același timp să sugerăm că putem să avem puteri sporite și garanții uh, juridice sporite în uh, ceea ce privește independența. Autoritățile franceze, după cum știți, sunt uh, cât se poate de uh, directe și nu sunt întotdeauna pe placul tuturor, pentru că au uh, Uh, o independență în maniera în care gândesc lucrurile și se bucură de această independență în domeniul în care activează, așa cum ar trebui să și fie. Cred că acest lucru este promovat de uh, garanțiile juridice ale lorii deciziilor în mod independent. Și sper că veți lucra împreună cu noi ca să promovăm acest uh, aspect. Însă preau această provocare uh, de a fi uh, cu ochii în permanență pe uh, procesul decizional uh, la nivelul Comisiei. Însă, cum ați spus, apreciem că până acum uh, CEJul nu a pus sub semnul întrebării vreodată imparțialitatea noastră. Mulțumesc și acum îi dau cuvântul Ninei Gailo. Welcome, Commissioner Rend. Continuing on the national Vă mulțumesc, domnule președinte. Voi continua cu autoritățile naționale de concurență. Salut anunțul că acestea vor fi consolidate și sunt de acord că independența acestora e foarte importantă. Însă aș dori să știu ce fel de mecanisme veți construi astfel încât să existe o armonizare a deciziilor luate în statele membre și în ceea ce privește punerea în aplicare a regulilor de concurență. O a doua întrebare are de a face cu investițiile în piețele high-tech. Sunt acestea o prioritate pentru Comisia Europeană? Pentru că sunt garanțiile cele mai bune pentru consumatori acestea. Am citit că autoritățile din Rusia de concurență au decis anul trecut că Apple uh, nu se înțelegea cu, ceea ce, cu cei care vindeau telefoanele iPhone. Vreau să știu ce se întâmplă în Uniunea Europeană, dacă cetățenii europeni se bucură de cel mai bun preț în ceea ce privește telefoanele iPhone pentru că Apple are câștiguri foarte mari și investește puțin pe acestea. Un alt punct legat de monopol. Există un caz care a apărut în regiunea de unde provin eu, legat de Heineken. Uh, este o multinațională globală, cum știți, și acum își dorește să preia Punch Taverns. Sunt companiile cele mai vechi din Regatul Unit. Înseamnă că ar avea 50% din consumul de bere din Regatul Unit. Și știți că acest consum de bere e foarte important în Regatul Unit. Ce ați spune de această poziție a Heineken dominantă în acest caz? Consumul de bere e important în multe state membre. o bere daneză, când a ajuns în aeroportul din Copenhaga, avea cel mai mare uh, poster care ura bun venit tuturor în cea mai fericită țară din lume. Acum suntem mai pe locul 2 la fericire, dar vom recupera ce am pierdut în fața norvegienilor, poate, nu știu. În ceea ce privește fuziunile, întrebarea concretă nu știu, n-aș putea să vă spun, pentru că nu am analizat acest caz și nu vă pot spune nimic nici despre calendar. Un motiv pentru care am lucrat atât de bine cu autoritățile naționale de concurență pentru a vă răspunde la prima întrebare e pentru că avem această rețea europeană a concurenței. E o rețea cu puține protocoale, dar care lucrează foarte bine pe conținut. Aici oamenii fac schimb de cele mai bune practici, există abordări de la caz la caz, există grupuri de lucru, astfel încât sunt studiate domenii specifice, astfel încât să ne asigurăm că ne dezvoltăm în aceeași direcție. Acest fapt s-a dovedit a fi foarte eficient și mie îmi place această abordare. Bineînțeles, avem o responsabilitate ca um, legislatori care pun în aplicare dreptul concurenței. Însă e o platformă foarte importantă și în ceea ce privește transparența și recunoașterea muncii făcute de autoritățile naționale de concurență, pentru că noi nu am putea să o facem. Comisia nu ar putea să intervină pe standardizare în aceste domenii și să-i protejeze pe cetățeni, așa cum sunt ei foarte bine procedați de autorități. A funcționat foarte bine pentru noi. Avem un mecanism de avertizare timpurie, astfel încât să ne asigurăm că dacă o autoritate națională se ocupă de un caz, atunci să un caz care e de interes european, atunci să ne dăm seama foarte repede cine se ocupă de caz, ci trebuie să se ocupe de caz, să nu se piardă mult timp dacă e ceva mai extins și nu ține doar de o autoritate națională de concurență. Cred că asemenea lucruri ne permit să rămânem foarte bine coordonați foarte important când vine vorba de telefoane mobile și prețurile acestora. Trebuie să ne asigurăm că există o ofertă de diferite tipuri de telefoane, nu doar Apple. Apple e o companie și o companie și ar trebui să fie o companie printre altele Apple care să ne ofere dispozitivele pe care le utilizăm pentru a intra pe uh, Uh, Facebook pentru conversații și așa mai departe. Și cred că acest punct e unul important. Și cotele pe piață sunt foarte diferite. În unele țări Apple stă foarte bine, în altele sunt um, în concurență cu Android și Androidul e pe primul loc, pentru că sunt mult mai folosite telefoanele inteligente pe bază de Android în alte părți. Mulțumesc, doamna Ivana Maltici are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, doamnă comisar, pentru prezentare și pentru răspunsurile foarte bune. Întrebarea mea ține de un caz concret din Croația și de cooperarea cu autoritățile naționale de concurență, achizi, achiziții în industria cimentului. E o tranzacție mică, fără efecte negative asupra pieței interne, conform Agenției de Concurență de la noi. Se află în Dalmația de Sud, o regiune comparabilă cu în regiunea daneză a Nordiland. Cel care a făcut achiziția are vânzări de ciment de aproape 4 milioane de euro. E o tranzacție foarte mică, deci Bineînțeles, agenția noastră de concurență își dorește să se asigure că există concurență echitabilă și că funcționează bine piața unică și că există prețuri mai bune și mai multe variante pentru clienți, așa cum ne spuneați, dar și creștere și mai multe locuri de muncă și obiectivele dumneavoastră din nou. Însă, în acest caz, agenția din Croația, care a supravegheat cazul timp de mult timp, se opune evaluării făcute de DGCOMT pe jurisdicție și pe substanță și e de părere că nu există nicio îngrijorare legată de concurență și că această achiziție ar trebui să fie permisă. Însă DG deci, Competiție nu a ținut cont de avizul Autorității Naționale de Concurență. Și pentru un nou stat membru, acest lucru cam distruge încrederea în instituțiile europene. Eu cred că acest tip de funcționare nu e unul bun, pentru că par să se ignoră unii pe ceilalți. Și sper că soluția nu va fi să se recurgă la instanță, pentru că o decizie negativă în acest moment ar amâna investiția în Croația, achiziția și va avea efecte negative până la urmă asupra economiei și piețelor. Mulțumesc! ar trebui să spun că e un caz concret. Nu s-a decis încă. Termenul juridic e fixat cândva în aprilie, cred că data de 18 aprilie Noi am descoperit că aveam jurisdicție în acest caz. Aveți dreptate când spuneți că e ceva foarte specific pentru în Dalmația, însă are de-a face cu companii foarte mari din industria cimentului, care au o amprentă europeană foarte puternică. Așa că aceste companii care se reunesc, se fuzionează în această regiune, sunt companii foarte mari. Nu a existat o, o plângere atunci când am um, înregistrat plângerea, însă mai târziu s-a întâmplat așa. Autoritățile naționale din Ungaria au cerut o trimitere a cazului, s-au ocupat de partea lor de caz. Cele din Croația nu au făcut același, același lucru, de aceea cazul a rămas în continuare la noi. Mă interesează să aud că spuneți că nu ascultăm. Am putea să nu fim de acord cu evaluarea cazului, însă eu cred că noi comunicăm bine și, în mod evident, ascultăm. Și sperăm că și autoritățile din Croația ne ascultă pe noi, cum îi ascultăm noi pe ei. Pentru că e important să avem și aportul autorităților de acolo. Și apoi disputa legată de jurisdicție. Bine, probabil e mai importantă pentru substanța cauzei, pentru că, în mod evident, accesul la ciment de diferite calități, acesta este unul, de, este unul gri, însă e foarte important să existe acces la acest tip de ciment la prețuri accesibile. Cimentul e foarte important în acest sector, în țară. Și după cum știți, nu poate fi transportat pe distanțe foarte lungi, de aceea e important să se producă ciment pe tot teritoriul. Apoi au existat o serie de asemenea cazuri în ultimii ani. Am pus în aplicare aceleași standarde și pentru această fuziune ca pentru toate celelalte. Aceasta a fost regula în uh, toate cazurile. Am vrut să ne asigurăm că există competiție pe piață, concurență pe piață și cei care construiesc să poată să aibă prețuri acceptabile și să aibă de unde să alege. E important pentru noi să folosim aceleași proceduri peste tot în Europa fie că vorbim de parte mică a Europei sau părți mai mari ale Europei. Mulțumim foarte mult și domnul Santos are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Trei întrebări aș avea. Pentru al doilea an la rând, Parlamentul European, în raportul anual privind concurența, a cerut o separare strictă între departamentele din DG Competition care fac linii directoare și cei care au responsabilitatea de a le pune în aplicare pe acestea. În acest sens, aveți vreun plan de a lucra asupra acestei suprapuneri și lipsei de transparență între diferitele funcții din ale DG Competiție? ca reglementator, supraveghetor al regulilor și cel care pune în aplicare regulile. A doua întrebare. Până la alegerea dumneavoastră de comisar european la concurență, când ați răspuns la întrebări, la audiere, ați spus că posibilitatea Comisiei de a se asigura că există concurență loială și a de a promova o, cul- o cultură a concurenței depinde de capacitatea pe care o are să colaboreze cu uh, celelalte instituții și cu partenerii comerciali din afara Uniunii Europene tradițional și economiile emergente. Ne-ați putea spune ce progres s-a făcut în ceea ce privește politica de concurență din partea UE vis-a-vis -vis de acordurile de cooperare cu statele terțe. Și apoi, La data 9 noiembrie anul trecut ne-am întâlnit în această comisie să discutăm despre acordul de concurență UE-Canada. Propunerea pentru acord e rezultatul la 8 ani de negocieri. Și există, există acel document din Consiliu din octombrie 2008. Dar ținând cont de CETA acum și problemele pe care le are. CETA nu credeți că ar fi o prioritate să fie încheiat acest acord cât de repede posibil? Deja așa stau lucrurile. Avem uh, departamente speciale care se ocupă de elaborarea regulilor și cele care se ocupă de utilizarea lor. Avem o parte a DG-ului care se ocupă de dezvoltarea setului de reguli. Aceasta există deja la nivel intern Cred că cel mai important e că atunci când uh, schimbăm regulile cu care funcționăm, de exemplu acel regulament în ceea ce privește scutirile în bloc, să se extindă totul spre consultări publice. Regulamentul privind scutirile în bloc a trecut prin două consultări publice, ca să, în prima dată am spus asta e ceea ce propunem, apoi am ținut cont de statele membre care și-au adus și ele aportul, vedem care a fost aportul acestora, apoi adoptăm unele lucruri, spunem de ce nu adoptăm altele și apoi facem a doua consultare publică, astfel încât să primim feedback pe feedback-ul lor, ca să spun așa. E important ca oricum ne organizăm noi la nivel intern, e important că atunci când sunt stabilite reguli și nu e implicat legislatorul, atunci totul să nu fie făcut în izolare, ci cu o interacțiune deschisă cu societatea din jur cât despre cooperare la nivel global. Ne aflăm în procesul de a semna mai multe acorduri de a doua generație. Am uh, stabilit cu omologul meu japonez să facem progrese în acest sens pe chestiuni concrete încercăm de asemenea să colaborăm îndeaproape. Voi merge în China la sfârșitul lunii aprilie și acolo vom discuta despre cum am putea să colaborăm. Anul trecut, după data pe care ați menționat-o, am uh, realizat un document de fuziune, cum să aibă loc fuziunile. Credem că e foarte important pentru fuziuni și și când autoritățile chineze vor face controle pe, fu- pe fuziuni, să, știe care, să știm care sunt procedurile, astfel încât să existe suficientă transparență. E în continuare o prioritate pentru noi să dezvoltăm acest fapt în rețeaua internațională de concurență ar fi foarte bine, dar China nu e încă membră. E o prioritate și eu voi merge la Porto în mai la conferința anuală pe această rețea internațională. Vom face tot ce ne stă în putere să ajungem la acordul Consiliului, astfel încât să putem semna al doilea acordul de a doua generație cu Canada și sper că cu ajutorul dumneavoastră vom putea să uh, îl trecem cât mai repede și aici. E important să colaborăm cât de îndeaproape. Odată cu globalizarea și cu viteza de a face afaceri, e nevoie ca autoritățile de concurență să colaboreze astfel încât să ne putem menține această viteză și să avem o abordare mai globală la punerea în aplicare a legislației. Mulțumim foarte mult, deja ne-am depășit timpul, așa că nu avem o procedură de luare spontană a cuvântului. Vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezență, pentru răbdare și pentru răspunsurile date. Apreciem foarte mult totul și sunteți oricând binevenită în comisia noastră. Sperăm că vom putea să continuăm această cooperare foarte bună cu dumneavoastră. Cred că uh, și eu v-am adus la capătul răbdării pentru că am impresia că am câteodată răspunsuri prea lungi. Îmi cer scuze. Accept invitația dumneavoastră de a mă reîntoarce și mai ales să vă vorbesc despre legislația propusă. Aștept cu nerăbdare să colaborăm pe ea și sper că președintele se va ține de promisiune și că aceasta va fi o prioritate. Mulțumim foarte mult, apreciem toate acestea. Ne continuăm munca, conform ordinii de zi ajungem la sesiunea de vot. Sper că toată lumea are cartela de vot, pervar și încearcă să-și găsească, să-și, să găs- nu, o aveți și eu am pe a mea. Altfel nu, m-aș afla la prezidiu. Haideți să facem un test la început. Un test am deschis votul de test. Bine, să vedem rezultatele. A votat toată lumea. Ivana nu a votat încă. Kay nu a votat încă să văd cine nu a mai votat. Pentru moment arată bine. Bine lucrurile par să fie bune. Începem cu instituirea unui program al Uniunii de sprijin a unor activități specifice care favorizează creșterea gradului de implicare a consumatorilor și altor utilizatori finali de servicii financiare în procesul de elaborare a politicilor Uniunii în sectorul serviciilor financiare pentru perioada 2017-2020. Raportor a fost Philip Lamberts, care nu este prezent. Avem rezultatul uh, primei lecturi, acordul în primă lectură. Cred că toată lumea cunoaște detaliile. Raportorul nu e în sală, așa că deschidem votul. Cine e pentru? Vot prin apel nominal, vă rog. Deschid votul. Am închis votul, a votat toată lumea, închid votul se adoptă cu 44 de voturi pentru, un împotrivă, o abținere. Felicitări echipei de negocieri. Și apoi avem consultarea pe raport în ceea ce privește instituirea unui program al Uniunii de sprijinire activităților specifice din domeniul raportării financiare și al auditului pentru perioada 2014-2020. Domnul Stolojan a fost raportor. Doriți să interveniți? Nu sunteți obligat. Da, vreau doar să le mulțumesc tuturor raportorilor din umbră și colegilor care și-au adus aportul la acest raport și și președintelui nostru, domnului Gualtieri, care s-a ocupat foarte bine de negocieri. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Din nou, vot prin apel nominal. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă 42, 41 voturi pentru două abțineri. Felicitări raportorului nostru și echipei de negociere. Următorul raport este, privește fondurile europene de capital de risc și fondurile europene de antreprenoriat social, propune de regulament, Sirpa Pietikainen este raportor și începem cu compromisul A. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 131, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. 132, pentru, împotriva, abțineri, respins. 133, pentru, împotriva, abțineri, respins. 134, pentru, împotriva, abțineri, respins. 135 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 136 pentru, împotrivă. Acum sunteți pentru sau împotrivă, doamnă Beres? Abțineri? Nicio problemă, puteți supraviețui și dacă mâna nu s-a ridicat exact când a trebuit, dar haideți să verificăm. 136. Deschidem votul la 136. A votat toată lumea, închidem votul. Respins. 137 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 12 pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm și la 12. Să deschizi votul. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. 24 la 23. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 158. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 167 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 168 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 retras, 190, 190 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 199 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 201 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 202, amendament oral din partea raportorului. Cum îl votăm? Un singur vot, 202, plus amendament oral, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul F pentru împotrivă abțineri se adoptă. 210 pentru împotrivă abțineri Respins. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 214 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 42 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm aici la 42. Deschidem votul. A votat toată lumea? Închidem votul acum. Se adoptă. 215 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 232 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 235 pentru, împotrivă, abțineri, a, se adoptă. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul J pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă amendamentul 253 plus amendamentul oral din partea raportorului. Le votăm pe amândouă, amendamentul plus cel oral, pentru potriva abțineri, se adoptă. Compromisul K, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 260, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 261 plus amendament oral din partea raportoarei, le votăm pe amândouă pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Și ne pare rău, domnule Said Kamal s-a respins. Considerente 375 pentru împotrivă, abțineri respins, 76 pentru împotrivă, abțineri respins, 77 pentru împotrivă, abțineri respins, 79 pentru împotrivă, abțineri respins, 78 pentru împotrivă, abțineri respins, 80 pentru pentru la 80 împotrivă, Verificăm aici, verificăm electronic. La considerentul 80 se adoptă. 81 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 85 și 86 au fost retrase. Sau nu se regăsesc în amendamentul anterior. Compromisul M pentru potriva abțineri se adoptă. 94 acum pentru împotriva abțineri respins. 95 pentru împotriva abțineri respins. 96 pentru împotrivă abțineri respins. 97 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 99 pentru, nu e caduc. 100 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Nu e cadou pentru că nu s-a dat la 101. 103 pentru, împotriva. PP-ul a fost pentru. 103, da? Pentru, împotriva, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Deschidem votul 103. Închidem votul. Se adoptă. Și eu care credeam că fusese respins. 105 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 106 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La considerentul 12 avem un amendamentul 123 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 127 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 128 și 9 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Citări le-am putea face în bloc? Ce bine și ce surpriză! Deci de la 70 la 73, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se resping și trecem la votul uh, propunerii comisiei în forma modificată, vot prin apel nominal, deschidem votul, a votat toată lumea, închidem votul, se adoptă cu 44 voturi pentru, 4 împotrivă, o abținere, felicitări raportoarei. Și acum votăm decizia de a demara de negocierile cu Consiliul. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Trebuie să votăm și aici electronic? Păi trebuie să avem cifrele concrete și de asta am și încercat să întrebați secretariatul. Deschidem votul electronic pentru demararea trialogului, cum mai spunem noi. A votat toată lumea, închidem votul. 45 pentru și 4 abțineri un mandat ferm pentru echipa noastră de negociere. Și ceea ce sper că e ultimul vot, spune domnul președinte, Raportul nou referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții, raportor Georgios Kirtsos. Începem cu compromisul A. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul C. Pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm la 84.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 împotrivă, abțineri, respins. 108 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Inta 18 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să vedem electronic. Deschidem votul. A votat toată lumea. Închidem. Respins. Nu a fost o diferență mare. Compromisul H. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bugete 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul I. Pentru, a, cu amendamente orale, cu un amendament oral. Începem prin a vota amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Trebuie să verificăm electronic aici. Amendamentul oral de la compromisul I. Deschidem votul. A votat toată lumea? Închidem. ci se adoptă. Asta e ceea ce se numește democrație. Votăm acum compromisul I cu amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ce urmează? Amendamentul 123. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Trebuie să verificăm electronic aici la 123. A votat toată lumea? Închidem votul. Respins. 124 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 141 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. 141. Deschidem votul.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 și respins la diferență de un vot. Nu-i problema mea, spune domnul președinte. De două ori v-am întrebat dacă ați votat. E respins. Regulile sunt clare, da? 257 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 293 pentru, împotrivă, abțineri, respins. compromisul ca bis 2 plus amendament oral. Începem cu amendamentul oral. Cine este pentru amendamentul oral? Împotrivă? Abțineri? Votăm electronic și la amendamentul oral. Deschidem votul. A votat toată lumea? Silvi? S-a votat? Lipsește încă un vot, dar acum votul s-a închis și se adoptă. Cine este pentru compromisul K bis 2 cu amendament oral? Cine împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 295 pentru împotrivă abțineri respins. 302 pentru împotrivă abțineri, respins. 306 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 308 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 34 se votează, INTA 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, TRAN 15 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 155 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 155. A votat toată lumea. Închidem votul. Și e respins, se respinge. DV6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dacă am avea mai mulți socialiști, eh, aș înțelege și eu mai bine ce se întâmplă, spune domnul președinte. DV7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Inta 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul N pentru împotrivă abțineri se adoptă. 162 pentru împotrivă abțineri respins. 163 pentru împotrivă abțineri adopt, se adoptă. Inta 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Inta 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul O pentru împotrivă abțineri se adoptă 169 pentru împotrivă abțineri respins 178 pentru împotrivă abțineri respins 179 pentru împotrivă abțineri respins 184 pentru împotrivă abține respins, 202 pentru împotrivă abține respins, 204 pentru împotrivă abține respins, compromisul P pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tran 4 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Tran 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 217 pentru împotriva abțineri respins. Textul original de la 20 pentru împotriva abțineri se adoptă 218 pentru împotriva abțineri respins 219 pentru împotriva abțineri respins. Textul original, subtitlu 5, pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul R pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul T pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. DV14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 233 pentru, împotrivă, abțineri respins. 234 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 234, deschidem votul, a votat toată lumea. Închidem votul și se respinge. Deci votăm textul original la 6 pentru împotriva abținere se adoptă compromisul U. Împotrivă, pentru împotrivă abținere se adoptă amendamentul 239 pentru împotrivă abțineri respins. 242 pentru, împotrivă, abține, respins. 243 pentru, împotrivă, abține, respins. 249 pentru, împotrivă, abține, respins. 252 pentru, împotrivă, abțineri. Aici trebuie să verificăm la 252. Deschidem votul. A votat toată lumea? Închidem votul. Respins. 253. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 254. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 255. Pentru, împotrivă, abțineri, respins tot timpul aceeași majoritate. 256 pentru, împotriva, abține, respins. 261 pentru, împotriva, abțineri, respins. 262 pentru, împotriva, abțineri, respins. 263 pentru, împotriva, abțineri, respins era absolut același, aceeași configurație pe care am verificat-o și răzverificat-o. Tran 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Tran 9 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Tran 10 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Tran 11 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Tran 12 pentru împotrivă abțineri se adoptă, Inta 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 264 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Textul original, subtitlul 7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul V. 260 și 7. 267 pentru împotrivă abține respins 268 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Buget 7 nu se votează. DV1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. DV2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul W pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 271 pentru, împotrivă, abțineri, respins. DV3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, DV5 pentru împotrivă abțineri se adoptă, DV13 pentru împotrivă abțineri se adoptă, INTA 16 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul X pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 274 pentru Pervonș, ești pentru, da? Pentru împotriva abțineri se adoptă 275 pentru împotriva abțineri respin. 279 pentru împotriva abțineri adoptat. 9 pentru împotriva abțineri adoptat. DV11 pentru împotriva ești împotrivă, băgai împreună. Deci trebuie să supun votului. pe 11 s-a deschis votul. Votul s-a închis. Mulțumesc. 19 la 21 respins. Nu, nu eu apăs pe butoane, deci am văzut că este respins. Bun. DV15 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. INTA 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. INTA 2 pentru, abțin, ă, împotrivă, abțineri, adoptat. 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. INTA 5 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 280 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să supunem ă, votului 280. S-a deschis votul. Votul s-a închis. Respins. Textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul Y, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul Z, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul Z bis. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 303. 312. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Inta 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Inta 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Inta 13. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Paragraful 30, textul original. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 314. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 316. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Deci, ajungem la considerente. Compromisul AA. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 18. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat textul original, considerentul B pentru împotrivă abțineri adoptat, compromisul AB pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 24 pentru împotrivă abțineri respins, 25 pentru împotrivă abțineri. E abținere sau împotrivă? Deci trebuie să verificăm electronic. 25. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Respins. 26 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AC pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul AD pentru, împotrivă, abțineri e plus, adoptat. Deci trecem acum la compromisul AE. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Deci 48 S-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. Adoptat. 49 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 50 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Totul merge bine, da? E vreo problemă? Da, l-am verificat deja textul original de la considerentul G. Vă rog să vă citiți notele. Mulțumesc, Alfred. Trecem la compromisul AF, considerentul H. Deci considerentul H, compromisul meu, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 55 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Tran A pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Tran B pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Tran C pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Uh, citațiuni 1. Text original pentru, împotrivă, adoptat. 2. Text original pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, împotrivă, Trebuie să verificăm. Amendamentul 3. Deci s-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Da, l-am supus votului. Deci este respins. Textul original, 3 și 4 împreună, pentru împotriva abțineri adoptate, amendamentul 4 pentru, împotrivă. Trebuie să-l verificăm. Amendamentul 4 pentru, votul s-a deschis. A trebuit să dai un cadou, nu e un cadou. A votat toată lumea, votul s-a închis, dar este adoptat. Deci, dar uh, dăm un cadou, dar nu cu sprijinul grupului tău, Pablo. Uh, trimitele 6 și 7, text original, pentru împotriva abținere adoptat, amendul 5 pentru împotriva abținere adoptat, 8 uh, pentru împotriva abținere adoptat, 6 pentru împotriva abținere adoptat, trimiterea 9 și 10 împreună pentru împotriva abținere adoptat, Deci ajungem la 9 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 10 pentru, Pervan și Șteșa pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Textul original 11, 12, 13 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, da, e ceva drăguț. Hai să verificăm. Amendamentul 11. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Adoptat. Nu a fost foarte clar. Și acum uh, ultimul amendament, 12, pentru împotriv împotriva abținere adoptat. Și vor cu apel nominal pentru text, uh, textul. Votul s-a deschis. A votat toată lumea? Nu încă. Bun, asta se regăsește în dosare. Dacă vreți să vedeți în dosare, să vă vedeți numele, faceți-o acum. A votat toată lumea, votul s-a închis, adoptat cu 37 pentru, 7 împotrivă și 2 abțineri. Felicitări uh, final, am ajuns la uh, sfârșitul sesiunii de uh, vot și acum îi dau cuvântul colegei mele pentru a, uh, a respecta egalitatea de gen, doamnei uh, Kate Swinburne. A fost un atac terorist în afara Parlamentului din Londra. Vreau să știți acest lucru. Thank you, ladies and gentlemen. Mulțumesc, domnilor și domnilor. Vrem să reluăm uh, ședința. Este plăcerea mea, ca președintă, să uh, o salut pentru a doua oară uh, pe Elke König în mijlocul uh, comisiei noastre, președintele Comitetului Unic de Rezoluție. Este o plăcere să fiți aici uh, după audierea de dimineață privind uh, redresarea și uh, rezoluția uh, contrapărților centrale. Nu va face parte dintr-un panel, ci va fi singurul invitat. a venit în rândul nostru în decembrie trecut și cred că s-au făcut multe progrese uh, de la ultima vizită. Crearea Uh, amiralului și pregătirea pentru tila. Așteptăm comentariile dumneavoastră și aveți uh, cuvântul timp de 10 minute, apoi rog colegii să respecte timpul de 5 minute de intervenție. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să mă adresez comisiei. Este o zi Uh, tristă pentru Bruxelles, dar înțeleg că este o zi tristă și pentru Londra. Cred că trebuie să marcăm acest lucru, însă am să trec acum la tema noastră. Am încercat să nu repet uh, lucruri legate de etapa în care ne aflăm cu crearea agenției. Voi răspunde la întrebări dacă aveți. De la criza care a început cu 10 ani în urmă, în 2007 s-au schimbat multe. Supravegherea a fost întărită. Cerințele de capital au crescut uh, foarte mult în industria bancară. A fost creată Uniunea Bancară, un pas important, și un nou regim de rezoluție a fost introdus și discutăm acum uh, uh regimul de redresare și rezoluție pentru contrapărțile centrale, CPC. Este un lucru care mă interesează, un studiu făcut de Banca Centrală Europeană, un studiu care a fost publicat, care arată că băncile de top 26 vor fi în măsură să supraviețească fără efecte de bulgăre de zepadă dacă una dintre ele uh, are dificultăți serioase. Asta arată că de la criza financiară s-a întâmplat foarte mult pentru ca sistemul financiar să fie mai rezistent și uh, sistemul bancar mai puțin interconectat. Deci situația s-a îmbunătățit astăzi, însă misiunea nu s-a încheiat aici. Desigur, uh, Știm că există niște probleme de rezolvat în anumite state membre și trecerea la noul cadru Uh, este o provocare pentru anumite bănci, pentru anumite uh, piețe. Însă este important ca aceste chestiuni să fie abordate cât mai curând cu putință și într-o formă, formă care să nu pericliteze uh, cadrul Uniunii Bancare. Colegul meu va vorbi mâine despre ceea ce se face. În termen general, nu numai că suntem mai bine eh, pregătiți pentru eșecul unor bănci astăzi, însă putem să spunem cu încredere că majoritatea eh, băncilor, mai ales cele mici, sunt într-o formă în care eh, eventual lor faliment nu ar periclita celelalte bănci, ci ar parcurge procedura de insolvență dacă o bancă dă faliment, nu este un faliment al întregului sistem. Uh, acest lucru se poate întâmpla, iar plasa uh, de siguranță suplimentară este pentru câțiva și nu pentru toți, pentru băncile care au uh, o amprentă semnificativă pe piață. Instrumentele de, de rezoluțiune sunt folosite numai atunci când acest lucru este în interesul public. Și trec uh, acum uh, uh, la faptul că trebuie să ne concentrăm asupra um, insolvenței și asupra protecției depozitelor. Comitetul face procedură de rezoluție pentru băncile care intră în competența noastră. Cerințele minime pentru fonduri proprii sunt o parte integrală a planificării și uh, MREL este uh, uh, instrumentul nostru principal. În 2016 cred că am făcut uh, progrese începând să identificăm barierele în procesul de rezoluție, oferind uh, îndrumări și prin dezvoltarea uh, orientărilor noastre în ceea ce privește MREL-ul. În 2016, în ceea ce privește MREL-ul, după o analiză detaliată uh, pe o mostră de 70 de bănci uh, au fost uh, identificate o serie de neajunsuri care pot fi gestionate. Aceste neajunsuri nu sunt uh, atât de mari, așa cum au spus unii experți în trecut. 110 miliarde între 100 și 200 în funcție de cum contabilizăm celebrul 8%, pragul de 8% sau termen de referință este o problemă numai pentru un număr mic de bănci, pentru că în aceste cazuri aplicarea actului delegat uh, duce la cerințe mai stringente pentru bănci. Deci nu este nevoie să fim foarte preocupați de prag. Așa cum am spus-o de mai multe ori, MREL uh, sub 8% uh, va fi necesar în cazul băncilor mari din Uniunea Bancară pentru ca acestea să poată fi supuse procedurii de rezoluție. Mă întrebați ce înseamnă MREL-ul. Este esențial să dăm un răspuns uh, cine plătește din partea contribuabilor Uh, locația emrelului în cadrul grupului și problema calității emrelului. Și alte întrebări detaliate trebuie să fie discutate în lunile ce urmează. Acesta nu este un exercițiu pe care puteți să-l faceți dintr-o dată și uh, sper că uh, anul viitor va fi finalizat. Apoi, implementarea tuturor acestora Uh, presupune și alte acțiuni. Trebuie să avem uh, în vedere continuitatea operațională a unor servicii critice după rezoluție, uh, capacitatea bân- băncii de a aduna fonduri, mai ales lichidități. Aici avem nevoie de sprijinul băncii centrale, accesul uh, infrastructurii uh, piețelor financiare, refacerea încrederii în piață. Cred că trebuie să fim foarte realiști. 2017 va fi despre operaționalizarea planurilor de rezoluție, așa încât să putem face acest lucru pas cu pas. Trebuie să ne asigurăm că ne mișcăm în direcția cea bună în anii ce urmează. O temă care ar putea să vă intereseze în calitate de eurodeputați planurile de strategie privind rezoluția. E mult uh, de discutat un punct unic de intrare, marjă unică. Pentru mine, uh, planurile de rezoluție trebuie să fie adaptate, individuale, și trebuie să țină cont de structura individuală a grupului, regimul uh, local și jurisdicția, legea privind uh, insolvența și uh, strategia noastră și integrarea MRL-ului în cadrul uh, grupului. Suntem angajați să lucrăm cu statele membre în Uniunea Bancară, dar uh, și în întreaga Uniune Europeană, pentru că această strategie să funcționeze. Nu există discriminări uh, față de uh, statele membre care nu fac parte din Uniunea Bancară. Fondul unic de rezoluție am uh, cules uh, contribuțiile pentru 2016, acum lucrăm la contribuțiile din 2017, mai avem uh, multe de analizat, punerea în aplicare a strategiei de uh, investiții nu este atât de urgent pentru că este un mediu cu dobânzi negativă, negative. Apoi, uh, plasa de siguranță a fost uh, Uh, realizată la începutul 2017. Avem acorduri uh, de facilități de credit cu toate statele membre. În ceea ce privește propunerea Comisiei în legătură cu modul de aplicare a TILEC în cadrul european, cred că Salutăm această propunere, însă clar există și o serie de preocupări sau uh, semne de întrebare. Primul se referă la faptul că Comisia sugerează uh, un uh, MREL obligatoriu, pilonul uh, 1, deci pentru 8 instituții și pilonul 2 pentru celelalte. Acest lucru este o preocupare și cred că susțin EBA și pe ceilalți care spun să ne oprim aici și să ne gândim dacă nu cumva e nevoie, dacă nu uh, producem un efect de cliff și apoi o a doua temă, subordonarea obligatorii pentru GSIPS, dar uh, necesară și pentru alte uh, bănci și nu în ultimul rând, ceea ce este important este că autoritățile de rezoluție au nevoie de flexibilitate, de flexibilitate pentru a adapta MREL-ul și au nevoie de flexibilitate din punct de vedere al timpului. Deci cred că orice produc, uh, propunere care reduce flexibilitatea pentru autoritățile de rezoluție ar crea probleme. Și las deoparte celelalte chestiuni pentru că nu am timpul necesar. Vreau să închei cu Uh, propoziția mai este încă mult de făcut în industria bancară, dar Comitetul uh, de Rezoluție Unic va fi uh, pregătit și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, doamnă König. Întrebări în numele PPE. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să încep cu TELAC. Vorbeați de implementarea capacității totale de absorbție a pierderilor și de la punerea în aplicare a TILAC, vorbeați de o situație în care nu sunt îndeplinite cerințele de capital. Și atunci ar fi o nu ar fi de ajuns capitalul, nu aceasta ar fi de fapt problema, ci îndatorarea. Și atunci, prin TILAC, există și o perioadă de grație înainte de punerea în aplicare a sancțiunilor. Există o alegere între dispozițiile legislative și o marjă discreționară sau, cum îi spuneți dumneavoastră, flexibilitate. Dacă analizăm amendamentele la uh, CRD, vedem că există această perioadă de grație de șase luni. Înțeleg că sunteți nemulțumită de acest tip de abordare. Așa că eu v-aș întreba, după părerea dumneavoastră, care ar fi o soluție bună, astfel încât să existe flexibilitatea necesară, care să facă totul mai eficient din punct de vedere al rezultatelor. O întrebare. O a doua pe chestiunile administrative. Nu ați semnat încă memorandumul de înțelegere cu Comisia, dacă am înțeles bine. Nu știu dacă puteți face comentarii în acest sens, dacă mai putem să ne facem speranțe aici. Apoi, legat de cheltuielile administrative, cheltuielile SRB-ului, Comitetul Unic de Rezoluție, mai există două acte delegate pendinte în comisie. Ne-ați putea spune câte ceva și despre acest fapt? Cum, puteți, cum vedeți dumneavoastră încheierea acestor chestiuni, să le spunem, administrative? Mulțumesc! Mulțumesc și vă mulțumesc pentru întrebări. Când am spus despre flexibilitate, mai mult mă refeream la următoarele. Uh, Numărul de emreluri trebuie să fie bine ales. Să putem spune MREL-ul pentru X, Y, Z, depinzând de complexitatea structura grupului. Că despre perioada de grație, cum ați numit-o, aș fi de acord că da, nu suntem prea mulțumiți de acest termen fix de șase luni. S-ar putea să existe situații în care șase luni sunt suficiente, dar și situații în care ne-am gândit că nu se merge în direcția greșită și uh, am putea să nu există suficient capital plătibil. Așa că am cerut ne-am gândit la o aprobare din partea autorității de rezoluție. E o idee la care ne gândim, să nu fie doar un proces automat. Trebuie să existe timp suficient, pentru că nimeni nu se află în poziția de a spori capitalul în zile. Trebuie să vedem clar situația în care se află banca. Apoi, mm, noi cu Comisia Europeană, dacă cooperăm. Da, cooperăm foarte bine cu Comisia Europeană. Nu există nicio necesitate juridică pentru un memorandum de înțelegere. Și nici nu vă puteți închipui cu câte întrebări pot să vină avocații când vine vorba de de ce trebuie să țină cont, ce face, cine ce face. Tocmai de aceea nu avem un memorandum de înțelegere cu Comisia până acum. Și apoi, nu în ultimul rând, cheltuielile administrative. Aveți dreptate, ne aflăm într-o situație puțin delicată. Comisia trebuie în continuare să finalizeze actul delegat cu privire la cum pot fi recuperate cheltuielile administrative ale SRB-ului din întreaga industrie. Deocamdată ne aflăm într-un sistem provizoriu, adică acele bănci care în 2014 au fost selectate pentru prefinanțarea bugetului Comitetului Unic de Rezoluție. În sistemul final, sperăm că acesta va fi funcțional anul viitor. Mulțumim. Din partea S și de doamna Pervanș Perez. Mulțumesc, doamnă König. Aș reveni la împrumuturile neperformante și propunerea care a fost făcută de președintele EBA. Această propunere permite să, ne permite să facem față unei probleme binecunoscute, dacă există o voință de a interveni pe piața creditelor neperformante. Riscul informațiilor asimetrice. Alte două riscuri sunt cele legate de piață și coliziunea între actori pe piață. Aceste lucruri nu sunt tratate de propunerea făcută am putea să ne sprijinim pe experiența ban- băncii Angliei cu Northern Rock și un produs Mixed Option, cu ajutorul cărora a putut să aibă un bilanț pozitiv. Sunteți dispusă să studiați anumite soluții sau face pro- Comisia propuneri în acest sens? Există asemenea propuneri? Și apoi aș reveni în termen mai general la o problemă. Cine e responsabil în întreaga arhitectură pe care am construit-o? Nu, păreți, nu pare să vă placă foarte mult această propunere a președintelui EBA. Din punct de vedere macroeconomic, ceea ce depășește mandatul dumneavoastră, uh, Aici, Uniunea Europeană are interesul de a avea o bancă specială, un bad bank, care să se ocupe de aceste credite neperformante și să vadă care e capacitatea fiecărui, fiecărui actor de a acționa. Întrebarea pe care vă adresez e următoarea. Cum intrați în dialog cu cei care ar putea avea o viziune la scară macro în ceea ce privește necesitatea de a absorbi creditele neperformante? Mulțumesc pentru întrebare. Întrebarea legată de cum să ne adresăm acestor tip de credite e mai mult o întrebare pentru Banca Centrală Europeană, pentru colegul meu Daniel, mâine dimineață. Un comentariu în, pro, în legătură cu propunerea EBA. Cred că cu toți suntem de acord că creditele neperformante sunt o moștenire de care trebuie să ne ocupăm. Eu mă îndoiesc de faptul că o propunere care pune totul într-o bancă, bad bank europeană, ne-ar aduce ceva de câștigat. Pentru că investitorii își doresc întotdeauna niște portofolii bine definite și nu unele cu legături încrucișate. În ceea ce privește propunerea EBA, cred că există niște discuții tehnice unde am niște îndoieli și una ar fi să se meargă spre o valoare reală economică, nu e o valoare de piață și atunci ar exista un fel de efect de clawback. Cred că totul nu ar merge în direcția cea bună nu ar fi curățate bilanțurile contabile. Dintr-o perspectivă mai tehnică, da, sunt de acord, avem nevoie de un cadru european, avem nevoie de sprijin, mai ales pentru băncile mici, ca să facă progrese. Însă nu cred că ne dorim un sistem uh, unde statul sau banii publici se intră în sistem și nu vedem foarte clar cum mai pot să iasă din sistem. De aceea am anumite rezerve aici. Cred că cel mai important e să ajungem să avem transparența de care nevoie în aceste portofolii și apoi să găsim un cadru astfel încât să putem sprijini în special instituțiile mici să facă acest transfer. Despre Northern Rock nu pot să vă spun nimic pentru că, sincer, nu cunosc detaliile legate de această tranzacție, cine e responsabil. Cred că, în primul rând, băncile, autoritatea de supraveghere e cea care intervine acum. Ați văzut propunerea din partea Băncii Centrale europene care e acum în dezvoltare. E un subiect important pentru noi toți, pentru comisie să se gândească la un cadru. Pentru rezoluția autoritatea de rezoluție, o bank, bad, de tip bad bank sau un, um, un administrator ca să-i spunem așa, nu cred că ceea ce se face e o rezolvare a problemei. Vă mulțumim, doamnă König. Acum, din partea GUE, Miguel Vegas. Nu? S-ar putea să se întoarcă mai târziu în sală. Atunci, domnul Ortazun, mulțumesc, doctor König, vă mulțumesc că vă aflați astăzi astăzi alături de noi. Mă bucur că îmi doriți să rămâneți la acest plafon de 8% legat de uh, Uh, responsabilități, însă în ceea ce privește flag, calculul se poate face foarte ușor. Dacă aplicăm criteriul de 18% în ceea ce privește riscul activelor și 67% din măsurile expuse, putem vedea foarte clar că există riscul de a cădea sub pentru GSIB-uri, adică băncile de importanță sistemică. Și cred că ambiția Comisiei ar trebui să fie crescută a. Apoi, în ceea ce privește evaluarea privind cerințele de absorbire a pierderilor, observăm o nouă tendință și anume cerințele sunt împărțite pe acele așa numite soft guidance. Dacă există o încălcare a acestor ghiduri, nu are consecințe în mod aparent, atunci probabil această dispoziție nu are niciun sens. Așa că întrebarea mea ar fi în ce circunstanțe credeți că trebuie să în ce condiții ar putea fi ignorată o asemenea dispoziție? Vă mulțumesc! Cred că transformarea TELAC într-o legislație europeană și axarea pe cele 18% sau 6,75% e doar un element. Celălalt element e că TILEC reprezintă un standard minim și și în cadrul MREL Există pilonul întâi, care sunt aceste sume. Într-adevăr, în cazuri normale nu se ajunge la un procent de responsabilitate totală și există un pilon 2 ceea ce trebuie să decidă autoritatea de rezoluție, bazându-se pe evaluarea riscului făcută de ea. De aceea am zis că e nevoie de flexibilitate, astfel încât, în funcție de importanța sistemică, de complexitate, să putem să stabilim pilonul 2 corespunzător acestor instituții. Vom rămâne la argumentarea noastră. Logica din spate e că dacă avem una dintre cele mai mari instituții sau foarte mari, atunci trebuie să putem să avem cerințe de capital luni dimineața, astfel încât să existe încredere pe piață. Un bun punct de plecare în ceea ce privește cerințele de capital, există o dublare a acestora, pentru că prima variantă deja a dispărut. Trebuie să dăm dovadă de ambiție, sunt de acord și trebuie să ne asigurăm că pilonul 2 nu are prea multe constrângeri. Apoi cereri, linii directoare sub pilonul 2. Cred că aici lucrurile depind puțin. Se poate lucra ușor cu liniile directoare din pilonul 2 dacă există o supraveghere ca atare, dar dacă o bancă nu respectă ceea ce se întâmplă sub pilonul 2, atunci linele de orientare de acolo pot fi transformate în cerințe. E un instrument care poate fi folosit, însă e nevoie de o supraveghere. Mulțumim și acum domnul Marcovali. Mulțumesc, doamnă președinte. Parlamentul acesta a votat de două ori rezoluții privind Uniunea Bancară. În rezoluții, poziția era următoarea, să fie cons consolidat un singur mecanism de supraveghere. Dacă analizăm acum bilanțurile din Europa de Nord, putem să vedem că băncile au o expunere de aproximativ 80% pentru aceste instrumente de la al treilea nivel. Dumneavoastră ne spuneți de o poziție opusă în sudul Europei, unde există o expunere foarte scăzută pentru activele de tip de la nivelul 3, dar există o expunere mai mare la îndatorare. Pe mine mă interesa supravegherea sistemului de creditare. Par să există niște probleme majore acolo. Însă există o chestiune sistemică mai importantă legată de active. Sunt greu de evaluat pentru că sunt prețurile stabilite intern de bănci. Și atunci mă întreb cum un sistem unic de rezoluție poate să evalueze aceste riscuri și cum se poate crea un plan de rezoluție eficient și credibil. Pentru că este foarte greu să fie valorificate multe dintre active. Pe mine mă preocupă acest subiect de ceva timp. Nu știu cum poate fi rezolvată această problemă. Mă întreb dacă e o lipsă de voință pentru a face lucrurile așa cum ar trebui. Vorbim de miliarde de euro, zeci de miliarde de euro, dacă nu mai mult. Așa că subiectul e unul foarte important și pe mine mă îngrijorează faptul că Europa s-ar putea afla în mijlocul scandalului. Așa că mă întreb care ar fi părerea dumneavoastră pe acest subiect. Active de nivelul 3, da, sunt un subiect de care supraveghetorul, în acest caz SSM, este cel care monitorizează îndeaproape situația, riscul de credit, care e riscul NPR. Este o chestiune care ține de supraveghetori și pentru contabil să se asigure că doar activele care într-adevăr se califică pentru nivelul 3 sunt până la urmă la nivelul 3, Mă folosesc de cunoștințe din trecut, din experiența mea profesională pentru a răspunde acum. Și acestea trebuie să fie testate față de vânzările reale și să vedem când activele trec dintr-o categorie unde se încadrează și ce se întâmplă cu modelul. E o chestiune care ține de supraveghere. Sunt de acord cu dumneavoastră că e un subiect de care trebuie să ținem cont atunci când facem planificarea de rezoluție. Avem nevoie de transparență, avem nevoie de toate datele și din partea autorităților de supraveghere. Și trebuie să ne asigurăm că suntem protejați în asemenea situații, ceea ce facem și pentru portofoliile privind creditele neperformante. Vedem care e riscul posibil și pentru evaluare putem să vedem ce ar constitui o adevărată valoare. Toate acestea trebuie să fie puse în aplicare în cazul unei rezoluții. Nu există niciun miracol în spate, este greu să fie evaluate acestea. Îmi cer scuze, domnule Hăcmar, nu prea... Domnul Vali dorește să-și folosească minutele rămase. Da, mă scuzați, mai aveam încă un minut disponibil pentru încă o întrebare. Îmi e încă neclar cum veți evalua acestea, pentru că ce se poate întâmpla? Dacă există un mic șoc pe piață, acesta ar putea crea o pierdere a valorii acestor produse și un lucru care ar fi semnificativ, pentru că vorbim de un volum mai mare față de uh, Uh, creditele neperformante. Vorbim de modele interne ale băncilor și mă întreb de ce nu există o concentrare acum pe asemenea instrumente foarte important pentru dumneavoastră să vă axați pe ele. Și apoi când vorbim de problema aceasta legată de NPL-uri, aveți o abordare, dar pentru activele de la nivelul 3 foarte importante am impresia că nu există nimic și cred că în acolo mergea răspunsul dumneavoastră. Cred că răspunsul meu mergea în această direcție. E un subiect pentru autoritățile de supraveghere pentru că ei sunt cei care monitorizează toate tipurile de active și cu siguranță se pune accentul pe activele de la nivelul 3 ca risc pe piață și NPL pentru că aceasta ține de credite. Sunt subiecte care trebuie să fie tratate și trebuie să fie tratate cu atenție. Vă mulțumim vă și voi fi mai atent acum, domnul Höckmark. Nici o problemă, abia am avut timp să mă pregătesc. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentarea făcută. Am observat că atunci când ați discutat uh, conceperea MREL și TELAC, spuneați că trebuie să ne asigurăm că există suficient de capital de recapitalizare internă. Da, asta e important. Însă, ideea principală e că acest capital din bănci este pentru recapitalizare internă. Anumite datorii uh, se pretează la recapitalizare internă și altele nu. Asta e componenta conform cărea fiecare investitor trebuie să știe că un risc trebuie asumat. Deci nu ar trebui să se dea impresia că există o parte a capitalului care poate fi utilizat pentru recapitalizare internă și o altă parte a capitalului care nu poate fi utilizat pentru recapitalizare internă, pentru că asta ar, ar elimina certitudinile pe care această inițiativă este menită să le aducă pe piață. Și apoi, cum credeți că am putea să operăm revizuirea actuală fără a da această impresie că există capital care nu poate fi utilizat la recapitalizarea internă. Și apoi, ce ne-ați putea spune în legătură cu modul în care acest sistem este conceput și structurat în, priză, în prezent? ce o să facem în viitor în materie de rezoluție bancară când lucrăm cu TELAC și MRL. Aveți dreptate. Cea mai eh, puțin înțeleasă chestiune cel mai ades a fost aceea că oamenii aveau impresia că doar anumite datorii eh, pot face obiectul recapitalizării interne. Dar se începe cu ierarhizarea creditorilor, capitalul pe primul plan, datoriile secundare, subordonate pe, pe planul 2, dar asta nu înseamnă că pe obligațiunile superioare nu este niciun risc. Nici vorbă de așa ceva. Clar, obligațiunile băncilor nu presupun o diviziune în funcție de deținătorul activilor, ci se operează pe clase de active în ierarhia creditorilor. Cum realist vorbind, și cred că din acest punct de vedere propunerea Comisiei merge în direcția cea bună, trebuie să înțelegem că în aceeași clasă de creditori avem obligații suverane, dar există și creditori pe care nu vrei să îi recapitalizezi intern. Să considerăm astea obligații operaționale, datorii operaționale. Deci avem nevoie de o ierarhie mai bună a creditorilor, cu introducerea unei a treia categorii, creditele nepreferențiale principale sau alte idei ideea e să se contureze cumva această ierarhie. Asta e important și e important ca acest lucru să fie transparent, pentru ca piața să poată evalua ea însă și această situație. Apoi, în materie de rezoluție bancară, nu pot să spun că suntem mulțumiți de tot ce avem, dar componenta de subordonare e necesară, apoi punerea în aplicare a TELAC face obiectul unei promisiuni internaționale, un angajament internațional și aș spune că nu un mecanism de rezoluție, dar în general e nevoia de a face față lipsurilor din legislația națională în materie de insolvență. Pentru că noi pe aceasta trebuie să ne bazăm. Astea sunt temele de interes sau eventual, dacă există curajul necesar, s-ar putea avea în vedere reguli de insolvență pentru sectorul financiar la nivelul unei propuneri europene. Poate nu chiar așa de puternică, dar aproape la fel de puternică ca o lege a insolvenței general europeană. Domnul Jacob von Weizsäcker, mulțumesc foarte mult, mulțumesc doamna președintă. Întrebarea mea duce mai departe întrebarea referitoare la recapitalizarea internă. Dacă ne uităm la ce facem cu marile bănci în Europa astăzi, facem recapitalizare preventivă pentru a evita forme extreme de recapitalizare internă și înțeleg puțin de ce discutăm ce înseamnă o, o, o bancă proastă, pentru a nu trece la operațiune în forme grave de recapitalizare internă. Și atunci vă întreb, în ce condiții considerați dumneavoastră că o rezoluție cu recapitalizare internă ar fi de preferat și atunci când va fi preferată, capitalul de recapitalizare va fi cel propriu. Și vorbeați de un, o rezoluție privind un singur punct de intrare versus multiple puncte de intrare. Ideea era să existe companii intermediare constituite pentru băncile din statele terțe. Dacă americanii fac asta, dacă Europa face asta, n-ar trebui să renunțăm la ficțiunea unei rezoluții la un singur punct și să trecem la punctele multiple. Și sigur, dacă ar fi așa, așa să fie, uh, dumneavoastră veți fi organizatorii. Odată pot să vă spun că până acum n-am văzut uh, capitalizare preventivă. Este un instrument, pe de altă parte, în uh, mecanismul de reducere bancară. Odată ce e cerință, poate fi utilizat ca atare însă sunt de acord cu dumneavoastră că există senzația că în momentul în care te apropii de fondul chestiunii, oamenii spun recapitația internă ar putea să aducă prejudicii. Da! Rezoluție nu înseamnă reînviere. Oamenii își pierd din drepturile de proprietate. Însă nu a spune că e limitat la capital, a fost capital, dar și datorii subordonate. Și după cum s-a spus deja, toate datoriile pot face obiectul recapitalizării interne și ar trebui să fie, facă obiectul acestor recapitalizări interne, dar există cazuri în care se pune și problema efectelor ulterioare. În cazul în care obligațiunile au fost uh, vândute către ceea ce MFID numește investitori uh, inadecvați. Și asta e o posibilitate. SPE versus MPE, un punct de intrare de rezoluție versus puncte multiple. Cred că ideea acestor uh, companii holding intermediare este un pas uh, destul de bine gândit în direcția unei transparențe organizaționale, pentru că în prezent există posibilitatea existenței unor multiple entități juridice în Europa și în zona euro, toate acestea prea mici pentru a fi sub o singură supervizare, deci avem multe unități de supervizare, multe autorități de rezoluție. Această propunere, în schimb, vine cu o procedură mai transparentă în materie de supervizare și de rezoluție și cred că aici, în evaluarea noastră, suntem pe aceeași lungime de undă ca și Banca Centrală Europeană. Vine asta în contradicție cu ideea punctului unic dar nu există 100% punct unic de intrare și nu există 100% puncte multiple. Nu, ci holdinguri intermediare și apoi o strategie cu puncte multiple ar fi mai realist de avut în vedere. Asta se regăsește și în planificarea noastră internă, se vorbește de diferite grupuri Există agenții de rezoluție cu filiale proprii. Conceptul ajută, însă în realitate doar forme mixte există. Asta de la Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc, doamnă König. O întrebare referitor la TELAC. V-am ascultat cu mult interes. Spuneați ce vă îngrijorează din propunerea comisiei și vorbeați de acest uh, decalaj dintre instituțiile de importanță sistemică și celelalte, băncile de importanță sistemică și celelalte. De exemplu, considerați că ar trebui să existe un nivel suplimentar pentru celelalte instituții, comparabil cu cel oferit băncilor de importanță sistemică, știm că o bancă de genul Monte de Paschi, deși nu e bancă de importanță sistemică, ar putea să cauzeze uh, uh, tensiuni sistemice în sector. Deci care ar fi implicațiile concrete ale îngrijorărilor pe care chiar dumneavoastră le-ați exprimat? Și apoi, ceea ce privește EDIS, Știți că ne ocupăm de asta în grupul raportorilor din umbră. Discutăm chestiunea acelor țări în care nivelul de pro- protecție nu se ridică la nivelul EDIS. Avem senzația că instituțiile de creditare din statele terțe ar trebui să se alăture de GSE-ului național și să intre în EDIS dacă nivelul de protecție din statele terțe nu este echivalent ați fi de acord cu astfel de abordare? Pentru că dacă da, veți avea mult de lucru alături de comisie pentru a monitoriza și verifica aceste echivalențe. O altă verificare de echivalență, nu știu dacă vă bucură ideea, dar trebuie să găsim o ieșire și v-aș fi recunoscătoare eventual pentru o primă reacție și apoi pentru un contact permanent pe această temă. Am să încep cu uh, prima observație. Comisia într-adevăr a venit cu acest calendar pentru TELAC și TELAC vizează doar băncile de importanță sistemică, însă în toate, în toate, în toate statele membre băncile de importanță sistemică și eșalonul imediat următor, inferior, își păstrează oarecare importanță sistemică. Mă gândesc la țara mea, Commerzbank și așa mai departe. Acestea sunt de importanță sistemică pentru țară. Și, într-adevăr, ne gândim că dacă primul pilon se adresează doar băncilor uh, considerate de importanță sistemică, va fi foarte greu să ne asigurăm că ajungem la același MREL pe pilonul 2 înseamnă că ar fi preferabil să spunem că se adresează instituțiilor de interes intern, deși termenul e ambigu, sau să se spună clar că, deoarece nu există un pilon 1 pentru aceste bănci, asta nu înseamnă sub nicio formă că cerințele MREL sunt inferioare. Și aici o, o abordare mai complexă se impune, dar în esență pot să vă spun că pentru băncile de importanță sistemică un pilon 1 TRL TELAC nu are de ce să strice. Apoi, există într-adevăr această îngrijorare, o îngrijorare la nivelul Uniunii Bancare și la nivelul Europei, deoarece există cazuri în care instituții dintr-un stat membru se ramifică în alte state membre Asta pune presiune asupra sistemului de garanție a depunerilor în țara în care entitatea respectivă își are sediul și s-ar putea să fie o țară mai slabă, mai mică, cu un sistem de garantare a depunerilor mai puțin solid. Și te întreb de multe ori dacă își dau seama că ei sunt răspunzători pentru operațiunile efectuate și în alte state membre. și deci trebuie să vedem cum putem a, a rezolva această problemă și să ne asigurăm că există echivalență, într-adevăr. Când aud termenul de echivalență, știu ce înseamnă în materie de a, a, a, muncă de făcut, așa că da, am să mă regândesc la acest aspect. Vă mulțumim, domnule doctor. Am încheiat lista vorbitorilor. Intervenție fără microfon din sală. Doamna Beres spune că dânsa e de fapt domnul Sani. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim pentru aceste informații Aș vrea să revin asupra unor lucruri pe care le-ați spus în cursul dimineții. Spuneați că ați, cunoașteți un caz de mediere. Ne-ați putea spune ce concluzii s-au tras, în ce condiții acest mecanism care a fost utilizat doar în cazuri excepționale până acum, cum funcționează acesta? Ați reușit să găsiți această majoritate dificilă în colegii și ce concluzii ați tras? vis-a-vis de uh, relevanța dispozitivului și cum s-ar putea face mai ușor de, acesta mai ușor de mobilizat. Și a doua întrebare, întrucât Esther de Lange a vorbit de dosarul EDIS și că se discută acum de acest backstop, aveți ceva elemente suplimentare în legătură cu evoluția acestui dosar. Am să încep cu medierea. Condițiile de declanșare a medierii, ca să fiu sincer, am uitat puțin condițiile în contextul ESMA, dar acestea diferă puțin. În cazul colegilor de rezoluție, dacă una dintre autorități nu este mulțumită cu planul de rezoluție și consideră că un element nu este bine reflectat, atunci ei pot solicita mediere din partea autorității bancare europene. Deci nu avem un obstacol insurmontabil. Nu e nevoie de supermajoritate pentru mediere. Și când am menționat în cursul dimineții, doream să sugerez că dacă ne uităm la toate părțile implicate în contrapărți centrale redresare și rezoluție, cred că nu există o alternativă la aceste colegii. E nevoie ca toată lumea să fie reprezentată, să cadă de acord și e nevoie de un mecanism clar. Dacă nu se cade la un acord, atunci se impune mediere. Deci tacheta trebuie să fie uh, uh fixată mai jos decât uh, uh, spunea uh, Steve Mayor în cursul dimineții. La a doua întrebare, și cred că doamna Delanghe este de acord cu mine, dosarul EDIS uh, merge înainte, dar încet. Și pentru backstop pot să vă spun că abia ce a început uh, să, să se miște, e o temă de discuție la Consiliu. Consiliul se ocupă de condițiile tehnice pentru un backstop, dar categoric va mai dura. Și întotdeauna am spus că am muncit din greu să avem facilitățile pentru împrumuturi, însă scopul suprem trebuie să fie un backstop. De aceea participăm și la această activitate, dar nu mă aștept uh, la o definitivare sub președinția malteză și probabil nici sub viitoarea președinție a Estoniei. Dar haideți să rămânem optimiști. Time, Pavon, if you want to come back. Dacă doriți să reacționați. Da, aș fi vrut să reveniți la experiența în privința uh, medierii. Trebuie să știm uh, concret cum au funcționat lucrurile, ce învățăminte ați tras pentru propria guvernanță. Nu mă interesa cazul general al contrapărților centrale, ci cum au mers lucrurile pentru dumneavoastră. Cred că în cazul nostru a fost o mediere cu, cu Eva. Tema a fost că unul dintre statele membre era foarte preocupat că interesul de uh, apărare a sucursalei, uh, a filialei din țara respectivă nu uh, uh, era, uh, protecția nu era uh, așa cum ar fi trebuit. O lecție pe care am învățat-o este să ne asigurăm cât de important în timp uh, uh, sunt uh, telacul sau MRL-ul pe plan intern în operaționalizarea și să ne asigurăm că ceea ce există ca și concept funcționează în practică. Cred că asta este învățământul uh, principal pe care l-am tras. Deci am parcurs toată lista. Dacă cineva dorește să mai uh, vorbească, uh, Hans van Wiegold. König, Bună seara, doamnă König. Voi vorbi în limba engleză pentru aspeții noștri. O să vorbesc totuși engleză. Am o întrebare care probabil este pertinentă. Există o dezbatere uh, foarte mare și se reflectă pe piață în legătură cu mai multe uh, bănci care sunt percepute de către piață ca bănci care eșuează sau care uh, sunt, uh, uh au dat deja uh, faliment uh, și Uh, care trebuie să fie supravegheate. Lumea se îndoiește uh, dacă pc ul nu și-a depășit uh, atribuțiile prin a nu declara băncile care au o problemă mare de NPL. nu sunt declarate ca bănci falimentare sau pe cale de a da faliment nu aveți competența să inițiați acest proces uh, dumneavoastră. Acest uh, lucru urmează unor experiențe nefaste din trecut. Vreau să vă întreb dacă ați analizat uh, serios o serie de bănci care sunt de competența BCE-ului din punct de vedere al supravegherii directe și dacă nu Uh, aveți în vedere inițierea procesului de rezoluție uh, dumneavoastră? Cum ați discutat acest lucru în cadrul comitetului? Cât uh, de dispus sunteți să declarați aceste bănci cu o problemă um, deci mă întrebam când se va pune această întrebare. Ei bine, am pus-o eu. Este clar uh, un proces care se inițiază de către două structuri și este clar că analizăm fiecare uh, bancă în parte iar acele bănci uh, care sunt în ape mai uh, tulburi, uh, pentru acestea există un clasament făcut de BCE și avem în vedere aceste bănci, însă până în prezent suntem în poziția în care noi trebuie să conchidem că um, băncile au probleme dar uh, nu sunt uh, uh, pe cale de faliment. Este o analiză în curs și, în primul rând, acest lucru este de competența autorității de supraveghere. Noi suntem a doua structură care analizează acest lucru. Sigur, analizăm băncile și dacă uh, va fi necesar, o să uh, inițiem această procedură. Ați uh, studiat uh, deja în detaliu una sau mai multe bănci în această privință. Ați solicitat uh, informații suplimentare pentru a vedea dacă deciziile BCE-ului sunt sau nu pertinente din punctul dumneavoastră de vedere. Nu comentez niciodată asupra situațiilor, însă sunt o serie de situații pe care le urmărim cu foarte mare atenție. Și o altă întrebare. Puteți să specificați câte cazuri uh, sunt în această situație? Nu. Pentru că, așa cum am spus, uh, sunt mai multe cazuri, nu unul sau două. Mulțumesc. Și chiar dacă nu mai rămas câteva Uh, secunde. Cred că nu mai e timp pentru un răspuns în detaliu. Înainte de a încheia această ședință, aș uh, uh, vrea să îmi exprim gândurile și cele mai profunde pentru familiile celor care au murit în această după-amiază. Uh, uh, a fost uh, o reacție potrivit autorităților. Un polițist a fost rănit în Parlamentul din Londra. Mâine începem la ora 9. Vă mulțumesc!